it's a problem of those who are not here. Good morning everybody. We have very few Bună dimineața tuturor. Bună dimineața tuturor. Avem doar o oră prevăzută pentru vot și ne va fi foarte greu să ne încadrăm în timp, așa că vă propun să începem. Und was? Ja, ich soll was sagen. Also hier ist schön, schönes Wetter draußen und äh, wünsche euch <laughs> einen schönen guten Morgen. Ja? Bună dimineața, așadar verificăm că merge microfonul. Ieri seara am avut o reuniune a coordonatorilor și re- rezultatele acestei reuniuni uh, v-au fost transmise deja pe e-mail. Vreau să vă rog, deci, să le analizați și până la sfârșitul ordinii de zi să-mi spuneți dacă aveți ceva de obiectat. Trecem acum la avizul uh, doamnei... Nu, stați, cred că m-am îngurcat. Doamna Deli, spune președinta. Avem așadar mai întâi pe doamna Deli pe ordinea de zi. Trebuie să-i votăm raportul. Este vorba de marca patrimoniului european. Doamna Deli, doriți să luați cuvântul, să spuneți ceva? Vă rog. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc doar uh, Comisiei pentru că mi-a oferit ocazia să lucrez la un document atât de important. Aș dori să subliniez cooperarea excelentă cu coordonatorii din umbră și cu raportorii din umbră, cu Consiliu și cu Comisia. Mulțumesc! Mulțumesc! Atunci, după aceste mulțumiri, putem începe chiar cu votul. Aveți uh, cartelele de vot la dumneavoastră? Toată lumea le are. Bine, atunci începem. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 10 împotrivă, 5 pentru, nu, 5, 15 pentru, spune președinta, ce ciudat e aparatul. Stați puțin să-l citesc. Ok, I'm right. You are right. Five in favor, ten... 5 pentru, 10 împotrivă. Se respinge. Ești pentru sau împotrivă? Ești pentru. Bine, șase pentru atunci și zece împotrivă. Ca să știe doamna Paliadeli, șase pentru și zece împotrivă. Bah, écoutez, êtes là, attends, vous avez du temps. Aveți timp să votați acum, nu? 7 pentru 11 împotrivă. Bine, gata acum. Trecem la articolul 2. 60. Prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Se respinge. Partea a doua. Cine-i pentru? Împotrivă. Se respinge. 61 a fost retras. 6 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 62. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 63 s-a retras. 64 retras. 7. cine pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. Geschlossen. S-a închis votul. 12, 12, deci se respinge. 65 a fost retras. 8. cine pentru? Împotriva. Se adoptă. 68. Cade. 66. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 67. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 69. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Trebuie să verificăm. Deci verificăm acum. S-a deschis votul. S-a închis. 12 la 13. Se respinge. Amendamentul 9. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 70 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 71 pentru. Bine, verificăm, verificăm. Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis. 15 pentru, 12 împotrivă, se adoptă. dafür. 71, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, Împotrivă se adoptă. 12 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 72 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 13 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 75 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 14 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 15 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16, ă, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 78. S-a deschis votul. S-a închis. 12 la 16, deci se adoptă. 80. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 17 pentru, nu, 17 cade. 79, atunci cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm 79. S-a deschis votul. S-a închis. 15 la 10 se adoptă. 81. Pentru. Împotrivă. Abțineri verificăm. 81 s-a deschis votul. S-a închis. 81 se adoptă. 14 la 13. Compromisul 1. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 85. cine pentru? Împotrivă. Abțineri verificăm. S-a deschis votul. S-a, de- s-a închis. Și se adoptă. 19. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 87. Cine-i pentru? Nu, cade, cade, pardon. Mergem la 89. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Ce faceți? As nu, așezați-vă dincolo, că nebuneți dacă vă văd așa, nu mai înțeleg nimic. Un coleg de la PP stă la socialiști. Nu mai înțeleg nimic, nu mai știu care sunt majoritățile. Vă rog, mutați-vă colegul nou din Ungaria, bine ați venit, dar totuși să ne așezăm pe culori. N-ați găsit locul. Așezați-vă oriunde, dar în partea aia cealaltă, unde pot să vă văd că sunteți din câmpul de acolo. Așa, foarte bine, la doamna McLaren, e bine. Veronic, îl ajut pe domnul să-și găsească locul. Mulțumesc. Gata, 90. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 91 și 92 identice. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 93 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 95 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 20 cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 20. S-a deschis votul. Geschlossen. Deci S-a închis. 17 la 11 se adoptă. 96. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se verifică. S-a deschis votul. S-a închis votul? Cred că aș fi putut să văd asta totuși. 26 la 1. Nu știu unde ați fost cu mâinile pentru că probabil că sunteți în decalaj și atunci noi de fapt suntem la nu și dumneavoastră ridicat la da. Nu contează. 99. Cine-i pentru? Împotrivă? Abține să respinge. 98. Pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 100. Vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 21. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 102. Pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. 14 la 13 se adoptă. 104 104 în două părți. Prima parte. cine pentru? Împotrivă. Trebuie să verificăm. Verificăm prima parte. La 104 s-a deschis votul, s-a închis și se adoptă. Partea a doua. cine pentru? Împotrivă. Se respinge. 22. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 105. cine pentru? Împotrivă? Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 17 la 8. 23. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 106. cine pentru? Împotrivă. Abțineri verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 15 la 13. Un deputat de la Verzi în plus. Adică poate să fie, poate să fie aici, dar nu trebuie să voteze în plus. Deci, cine-i verdele? Junqueras votează și Bernat, tu, tu votezi. Atunci doamna Trupel nu poate vota, da? Bine. Deci nu era nimic unde a fost un vot diferență, doar la început, deci nu, nu contează de fapt. La moment dat, la început, a fost un vot egal. Vă rog, folosiți-vă microfonul, spune președinta. Sunteți sigură că diferența n-a fost mare? N-ar, făcut, n-ar fi făcut o diferență mare la acesta? Nu, haideți că-l verificăm pe ăsta încă o dată. Care era? 106. Bine, votăm încă o dată pe 106. Cine-i pentru 106? Împotrivă. Da, verificăm. S-a deschis votul la 106. S-a închis? Se respinge. Hat n-am pas marché? Er ist trotzdem abgelehnt. Oricum, și 13 la 13 s-ar respinge, chiar dacă acolo n-a funcționat. Da? N-are încă cartela de vot, dar e pentru, deci 14 la 13 se adoptă atunci. Nu, vă rog, colegul nou din Ungaria nu are încă cartelă de vot. Deci trebuie să-l număr. Cartela domnului Cavadas nu a funcționat, trebuie să-l numărăm și pe el. Deci suntem la 14, la 13 și se adoptă. E ok? Bine. 108. Cine-i pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 109. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 24. Pentru. Nu, cade. Cade 24. 110 pentru. Împotrivă. Verificăm. 110 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă 18 la 11. Amendament oral din partea doamnei Runner. Cine-i pentru? Împotrivă. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. 11 la 13 se respinge. 111. Cine-i pentru? Împotrivă. Se respinge. 25. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă.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 împotriva abțineri se respinge. 100, nu, 33, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 121, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 123. Da, 123 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36. Pe două părți. Prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Nu, nu, nu, se, se adoptă, spune președinta. Pentru că trebuie să țin cont și de votul dumneavoastră. 126. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 37 pentru, împotrivă, Abțineri? Verificăm. S-a închis uh, votul. 15 la 11 se adoptă. 38. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 128. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. <laughs> Și asta este o pierdere de vreme. Se spune în engleză că e o pierdere de vreme. Am înțeles, spune doamna președinte. Din păcate, intervenția a fost fără microfon. Dacă țineți, con, dacă țineți pasul, e bine. 43. cine pentru? Împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abține se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100, 30, 131 pentru, împotrivă, cade. În bine, cade. Păi spuneți mai repede. 45 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul 2. cine pentru? Împotriva, abține, se adoptă. 133. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 70, 47. Uh, Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 49. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Toate acestea sunt retrase după aceea. Și acum 145. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 50 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 51 pentru, 50, ă, împotriva, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 57 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4. Pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la votul final. Cine e pentru? S-a deschis votul. S-a închis. 28 la 0, deci felicitări raportoarei, doamna Paliadeli. So. Jetzt kommen wir zum Trecem acum la proiectul de aviz al doamnei uh, Cam Refert. Acum, dacă dorește să ia cuvântul, îi dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș dori să mulțumesc, de fapt, tuturor celor care m-au ajutat să întocmesc acest raport. A fost, într-adevăr, o muncă foarte dificilă, dar atunci când vom reuși să votăm acest lucru astăzi aici, cred că vom avea un proiect de directivă mult mai bun decât cel care ne-a fost prezentat. Mulțumesc tuturor uh, raportorilor din umblă, mulțumesc și lui Ștefanu Piezioli, care, mai ales în ultimele zile, a avut foarte mult de lucru la lista de vot. Încă o dată mulțumesc foarte mult pentru colaborarea bună și constructivă pe această temă frumoasă. Bine, atunci trecem la vot. Amendamentul 80. Cine-i pentru? Împotrivă. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 113 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru. Mă scuzați, deletion scria, nu withdrawn. Deci 12. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17. Uh, Cine pentru? Nu, 17. Dacă... Dacă, deci trebuie să trecem la 17, acum să vedem dacă se adoptă. Cine e pentru 17? Împotrivă? A, trebuie să verificăm. S-a deschis votul la 17. S-a închis. 16 la 13 se adoptă. 119. Nu. 121. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și acum 122. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 123. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 23. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25. Pentru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 Amendamentul 32. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Of. 127. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 128. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 131 cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 132 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 44. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 46. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 141. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. 14 la 14 se respinge. 143. Cine-i pentru? Fără microfon. O 141 încă o dată, da? Nu știu, a greșit cineva? A greșit. Deci 141 din nou. S-a deschis votul. S-a închis. 12 la 16, mai multă lume greșise. Și 17, de fapt, 12 la 17. Eu am cartel acum. A, ah, e foarte bine atunci. Se respinge. 143 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. O 142 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru,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 S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge 16 la 12. 56. Cine-i pentru? Împotrivă. Verificăm la 56. S-a deschis votul. S-a închis. Da, 25 la 6, destul de clar. 154, amendamentul oral 3, 154. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 157 pentru, împotrivă, abțineri. 57, mă scuzați, verificăm. 57, îl verificăm electronic. S-a închis votul. S-a închis. 16 la 15 se respinge. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri, mi se pare că se adoptă. 156 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 58 pentru, Împotriva se adoptă. 59. cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Un socialist în plus. Un socialist, domnule Repo, ați uitat să votați așa. Scoateți cartela. Dar nu plecați, că avem nevoie de dumneavoastră. Acum unde suntem? Deci. La 58. Cine-i pentru? Împotrivă. 58 pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul? Dar nu e adevărat. 58. 58. A, da. Mă scuzați, da. Secretariatul mi-a spus ceva greșit. 158. Nu-i tot timpul vina mea. 158. Mă scuzați. S-a deschis votul. S-a închis. 15 la 13 se respinge. 159 cine pentru? Împotrivă. Abțineri. S-a deschis votul. Uh, s-a închis votul. Uh, se respinge 13 la 14, 160, mă scuzați, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 161, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 162, a fost retras. Deci trebuie să votăm... Ah, so. Așa, ah, yeah, ok. Am înțeles. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 163. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 60. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 61. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. 15 la 14 se respinge. 165. cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 166. 166? Intervenție fără microfon. Da, nu a fost. 61 n-a fost uh, adoptat, a fost respins. 166 atunci. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. 167. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 168. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 169. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 170. În două părți. Cine-i pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și partea a doua? Cine-i pentru? împotriva, abține și se respinge. 171. Cine-i pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. 62. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65. Pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 172 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 173 cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 174 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 66, pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 67. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68. Pentru, împotrivă, Trebuie să întrebăm liberalii. Putem să le luăm împreună? Da? Bine, 67 până la 76. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă tot. Și trecem direct la 176. cine pentru? Împotrivă. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge 15 la 14. 77. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă.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 împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 6, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 185, cine pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 185, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 18 la 12. Compromisul 7. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 190. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 86. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89 pentru, se respinge. 90. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 94 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 10. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 97 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral 100. cine e pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. 5101. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 102. cine pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis? Se adoptă. 15 la 14. 103. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 104. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 106. Pentru. Împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 81 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 82 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 83 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 15. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 85. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vot final. S-a deschis votul. S-a închis. 25 la 0. Ce bine. Felicitări. A fost greu, dar a fost bine. Mulțumesc doamnei Camaie, uh, Camerei și mulțumesc tuturor raportorilor din umbră. Mai avem timp până la 10 și o să terminăm la timp. Aviz, proiect de aviz, Roza Grefin Fontun în Hunstein. Roza, vrei cuvântul? Vrei să spui ceva? Thank you very much for... Mulțumesc foarte mult pentru cooperarea tuturor. Acest document cu privire la inițiativa cetățenească, așa după cum v-am spus de mai multe ori, s-a confruntat cu un sentiment foarte puternic de emoție, nu doar în acest for parlamentar, ci peste tot în Uniunea Europeană. Multă lume așteaptă să vadă rezultate. Noi propunem ca Uh, procedura să fie mult mai accesibilă cetățenilor decât în propunerea Comisiei. Așa că vă mulțumim pentru contribuție. Documentul propune o atitudine mult mai deschisă. Am simplificat cele câteva proceduri și le-am făcut mai deschise cetățenilor. Aș vrea să vă atrag atenția însă asupra punctului 59. Doamna Senelova a cerut să fie două părți. Eu uh, aș propune ca acest document să fie dedicat cetățenilor și nu membrilor Parlamentului. Așa că am să vă rog să susțineți ambele părți ale amendamentului 59. Mulțumesc foarte mult! Rosa, we come to the vote. Yes. Mulțumesc, Rosa, și trecem la vot atunci. Acum amendamentul 52. Cine-i pentru? Împotrivă? Verificăm. Nu, o secundă, o secundă. O secundă să schimbăm cardurile. closed. S-a închis votul. 7 la 21 cu Roza. Roza n-a votat, dar nu contează. Ba, cred că am votat, spune doamna ei. Se respinge. 51. Cine-i pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 54. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 53. Pentru? Cade? Da, cade. Bine, mai departe trecem la 61. 61. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 59. Avem vot pe părți aici. Prima parte. cine e pentru? Votăm amândouă părțile. Deci, 59 de părți. Prima parte. Cine e pentru prima parte? Mulțumesc împotriva. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 60. Nu, nu 60. 6. Amendamentul 6, cine pentru? Mulțumesc împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 63. Nu, 65. 63 a fost retras. Nu, 67, mă scuzați acum. 67. Cine-i pentru? 67. Împotrivă abțineri, se respinge. 7 și 68 sunt identice. Cine e pentru? Împotrivă, a trebuit să meargă pe jos astăzi până la birou, așa că e obosit. Dar acum suntem la 68. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 69. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 66 a fost retras. 8. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 70. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 71. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 73. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 72. Pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. 70. The Vote is closed. Ist abgelehnt. 74. S-a respins cel dinainte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 75. Pentru? Nu, 75 cade. 9. 9. cine pentru 9? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 76. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 12. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 78. Nu, 80. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 13. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 81. cine pentru? Împotrivă. 81. Deci cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. 14 la 16 se adoptă. 82. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 83. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 86. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 87, la fel. Nu, 84 acum. Și cu 85 împreună. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 88. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 90. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 89. cine pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 a fost retras. 15. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 92. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu. Cade? Da, cade exact. Din cauza lui 15. Atunci trecem la 16 direct. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 la 10 se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 94, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 96 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 97 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Apoi următoarele două retrase, 100, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 101 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 102 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 104 și 5 se retrase, 106 pentru, împotrivă, Cred că se adoptă, dar haideți să-l verificăm. S-a deschis votul la 106. S-a închis 20 la 8. 18 cine pentru? Împotriva? Încă o dată, cine pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Compromisul 1, cine pentru? Împotriva? Abțineri. Se adoptă. 27. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2 și 29 au fost retrase. 31 cu 33 identice. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 și 36 identice. 37 cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 38. cine pentru? Împotrivă, nu, s-a deschis votul, mă scuzați. S-a închis votul. 20 la 9. Se adoptă. Și acum 40. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3 retras. 42 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46, pentru, împotrivă, trebuie să verificăm. Verificăm 46, s-a deschis votul. S-a închis, se adoptă 21 la 8. 47 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nu, se respinge, adică. 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 50. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Avem acum 5 din partea raportorului. Le putem lua împreună? 19 până la... Nu.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 Închidem votul. 28 la 0. Nu merge? Și sunteți pentru? Sunteți pentru. Atunci 29 la 0. 30 la 0. Bine. Mulțumesc foarte mult. Felicitări și sper că acest nou instrument pe care o să-l avem va fi util, dar eu am dubile mele. Am ajuns acum la finalul votului nostru. În trei minute începem audierea. Vreau să vă rog să rămâneți aici alături de mine. Avem persoane faimoase care vor veni în, ca invitați la audiere. Nu vreau să lipsiți, vă rog. Puteți să rugați oamenii să intre, vă rog. So for everyone who is interested... Pentru toți cei interesați, avem și o sală de ascultare 1G3. Deci dacă nu aveți loc în această sală, vă invit să mergeți să ascultați uh, din sala 1G3. Morning to the guests. Bună dimineața invitațiilor noștri. Tocmai am terminat votarea. A fost puțin greu să terminăm pentru că a fost un vot dificil, controversat. Vorbesc engleză pentru că mi s-a pregătit uh, uh în engleză o scurtă intervenție și mi-e mai uh, ușor decât să traduc uh, în uh, germană, chiar dacă de obicei vorbim eh, propria noastră limbă și de obicei o fac și eu. Doamnelor și domnilor, sunt convinsă că nu poate să existe un sentiment de identitate comună europeană dacă uităm rolul specific și valoarea culturii și mai ales a cinematografului. Cu toții știți Um, că la etajul 3 în clădirea ASP cinematograful uh, este la ordinea zilei aici pentru că uh, se pot viziona filmele din cadrul premiului Lux în aceste săptămâni și după aceea vom vota pentru acest premiu. Astăzi, în cadrul premiului Lux, organizăm această audiere și am invitat avem invitați deosebiți pentru a ne, pentru a ne face prezentări. Înainte de a, prezenta, de a prezenta pe invitații noștri, aș dori să vă amintesc tuturor că de peste 10 ani avem programul Media, de 18 ani chiar, Programul Media promovează filmele europene și distribuția acestora, distribuirea acestora și știți că la sfârșitul legislaturii trecute s-a creat o nouă parte a programului media, grație um, colegului nostru Rud Heromini, uh, partea Media Mundus pentru perioada 2011 uh, până 2013, dincolo de granițele Uniunii Europene. Vorbim de asemenea despre digitalizare. Doamna comisar Vasiliu s-a aflat printre noi ieri și ne-a promis că se va ocupa de cinematografe, că va ajuta uh, cinematografele să treacă la era digitală uh, cu finanțare um, și eventual cu um, credite de asemenea de la uh, băncile europene. Avem patru invitați de marcă astăzi din domeniul cinematografului în Uniunea Europeană. Mai întâi mă bucur foarte mult că domnul Wim Wender se află printre noi, este alături de mine. Nu trebuie să vi-l mai prezint și toată lumea știe cine este. Dânsul ne-a ajutat foarte mult pentru promovarea eh, cinematografului. Este eh, un regizor eh, foarte important, dar este și directorul Academiei Europene de Film Această Academie Europeană a Cinematografiei este un organism important în Uniunea Europeană și um, care uh, decernează așa numitele Oscaruri europene uh, anul trecut la Bochum și anul acesta uh, aceste premii vor fi decernate la Tallinn. Domnul Wenders a mai făcut și alte lucruri a creat uh, un grup de reflexie în legătură cu uh, imaginea Europei, un așa numit think tank, uh, care um, contribuie mult la agenda europeană și și um, a colaborat și cu uh, președintele Uniunii, uh, Comisiei Europene și cu președinții uh, Parlamentului European, președintele trecut și cel actual. Vă mulțumesc, domnule Wembers, pentru prezentarea dumneavoastră și acum aveți cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, doamnă Pac. Bună dimineața. Mă adresez dumneavoastră în calitate de președinte al Academiei Euro Cinematografice Europene. Reprezentăm 250 de profesioniști din domeniul uh, cinematografiei din întreaga Uniune Europeană. În mai 2009, 20 dintre aceștia au răspuns invitației Academiei să participe la grupul de reflexie Think Tank uh, sub patronajul Comisiei Europene pentru a uh, discuta împreună despre imaginea Europei. Uh, Mm, ne-a, nu ne-a fost foarte greu să identificăm care sunt deficiturile legate de această imagine. Astăzi, Europa este percepută de cetățeni ca fiind mai mult o structură tehnică, birocratică, eurocratică. Administrația europeană a devenit imaginea Uniunii Europene. Aceasta a fost concluzia noastră, din păcate, și o parte din explicația uh, euroscepticismului actual. Problemele legate de imagine și identitate sunt legate unele de altele. Pentru a ști cine ești, trebuie să știi cum arăți. Și invers. Cum vezi lucrurile are o incidență asupra modului în care ești văzut am avut o discuție cu José Manuel Barroso, care s-a alăturat nouă pentru a ne gândi împreună cum poate fi îmbunătățită această imagine a Uniunii Europene care se deteriorează. Concluzia a venit tocmai din partea președintelui Comisiei. Trebuie să ne concentrăm mai mult pe partea emoțională legată de Uniunea Europeană. Vă veți mira dacă vă voi spune că cei 20 uh, de regizori uh, din acest uh, grup de reflexie au considerat că filmul european poate să fie o soluție la această problemă dacă nu chiar o armă secretă pentru um, a realiza această misiune. Cinematograful este unul dintre mijloacele cele mai bune pentru a îmbunătăți acest deficit emoțional în percepția legată de Uniunea Europeană cultura în întregul său, în întregimea sa și în sens larg, uh, este liantul care formează identitatea și determină uh, conștiința europeană. Și cinematograful poate avea un rol important de jucat. Nu există niciun mod mai eficient uh, și mai larg difuzat pentru a comunica valori sociale, morale și culturale. Filmul în general, promovează identificarea și stabilește legături emoționale și cognitive. Filmul nu este doar o simplă proiectare de imagini, proiectare de imagini. Uh, filmul reflectă imaginile societății cu valorile sale, obiceiurile sale, speranțele sale și temerile sale. Mai mult decât atât, cinematografia influențează aceste valori formează aceste obiceiuri și influențează tendințele speranțelor și temerilor. Filmele au inventat practic visul american și pot să facă minuni și pentru imaginea Uniunii Europene, dacă Uniunea Europeană și-ar folosi mai mult cinematograful pentru a-și promova propria imagine și propriile atitudini. Dacă Uniunea Europeană nu s-ar uh, teme atât de mult să-și folosească principalul său atu, cultura și în, în cadrul acesteia cultura cinematografică. cinematografică. În orice muzeu de pe continent, în orice dimineață vă veți întâlni cu copii, cu mulți copii care învață um, în aceste muzee despre artă, istoria artei, care face parte din cultura europeană și copiii știu acest lucru. În orice librărie, veți găsi multe cărți, majoritatea cărți europene, literatură, teatru, poezie. Toate aceste cărți fac parte din cultura europeană. Dacă librăriile ar, uh, dacă în librării 80 sau 70% dintre cărți ar fi americane, toată lumea s-ar revolta dar știți ce se întâmplă în cinematografe? Nimeni nu se revoltă. Uneori, pe jumătate din ecranele unei țări se prezintă același film. Dar nu trebuie să mă plâng. Nu am venit aici să mă plâng. Filmele europene Uh, cinematografia europeană în general merge bine. Uh, facem filme diverse, interesante. Vă invit să vizionați cele trei filme selecționate pentru premiul Lux în acest an. Industria cinematografiei în statele membre au câștigat uh, o parte de piață de între o treime și un sfert din piața cinematografiei naționale. Nimeni nu ar fi crezut acest lucru posibil acum 10 sau 20 de ani. Facem mai multe filme ca niciodată în Europa. Deci nu trebuie să ne plângem. Putem fi mândri de trecut și de prezentul cinematografului european. I'm here to talk about the future. Eu sunt aici însă ca să vorbesc despre viitor însă într-un context foarte specific. Vreau să vorbesc despre copii, despre uh, copii și adolescenți. Ei reprezintă viitorul nostru. Ei sunt viitorii europeni. Pentru majoritatea celor care alcătuiesc uh, tânăra audiență, cinematograful european aproape că nu mai există sau nu mai este opțiunea lui. Pentru ei, filmele au ajuns să fie sinonime cu blockbusterele americane. S-a creat o industrie gigantică care le satisface cumva uh, pulsiunile și nu le uh, arată pe ecran decât uh, arme mari. Deci, uh, practic, uh, filmele europene aproape că nu mai au nicio șansă în ochii lor. Filmele europene au devenit o specie pe cale de dispariție. E adevărat că, pe ansamblu, cinematograful nostru vizează mai degrabă o audiență adultă și uh, este mai degrabă de genul slow food, ceva care trebuie digerat și mestecat încet, nu de tipul fast food. Însă, faptul este că noi pierdem tinerii din public. Lucrurile nu trebuie să stea așa. Este inacceptabil atunci când ne dăm seama că declinul despre care vorbim este de fapt un declin al educației. Audiența uh, sau publicul are, o cunoș- are cunoștințe tot mai vagi despre cinematograful european. Dar dacă ar fi mai educați, ar putea să facă și alte alegeri, ar putea să aibă alte opțiuni. Gustul se învață. Însă, cea de-a șaptea artă, din păcate, joacă un rol minor, ba chiar inexistent în programele școlare. Filmul oferă posibilități fantastice care nu sunt explorate, din păcate. Filmul poate să predea competențe sociale și culturale. În continuare, filmul este văzut ca un produs comercial și nu ca o limbă universală care poate fi predată și învățată. trăim într-o epocă marcată de mass media și de audiovizual. Copiii petrec tot mai mult timp în fața televizorului sau calculatorului și tot mai puțin cu o carte. Însă, în, prin contrast, limbajul vizual are doar un statut uh, complementar în școli, dacă îl are. Astăzi am venit aici ca un reprezentant al Academiei Europene de Film pentru a face un apel la cei care au puterea politică și mijloacele de a se asigura că imaginile mișcătoare capătă o importanță mai mare în domeniul educațional. Copiii cresc într-o lume care este dominată de imagini de toate felurile. N-ar trebui ei oare să aibă șansa de a învăța gramatica și vocabularul de film? Mulți uh, dintre dumneavoastră se îngrijorează pe bună dreptate în legătură cu faptul că cititul unei cărți uh, devine tot mai puțin atractiv pentru tineri. Cu atât mai grav dacă uh, nu le dăm acestor copii uh, un fel de ajutor, uh, nu le explicăm cum să citească imaginile mișcătoare. Nu avem decât un interes comercial, din păcate. Așa că eu fac apel la statele membre pentru a prelua subiectul educației filmice sau ceea ce numesc eu în engleză film literacy, adică o educație cinematografică și să o includă în programele școlare. Să permitem literaturii, filmului, să aibă același statut în școli, să, ca filmul să nu fie tratat pur și simplu ca ceva marginal. Suntem uh, conștienți de faptul că viziunea noastră nu corespunde realității politice, știm acest lucru. Educația nu ține de competența Uniunii Europene, ci de statele membre. Însă, ca răspuns la apelul nostru, Mulți miniștri de peste tot din Europa au fost uh, foarte dispuși să ne spună că ei apreciază solicitarea noastră și că avem dreptate. Ne-au uh, spus uh, foarte clar că în propria țară s-au făcut multe și s-au investit bani în educația cinematografică, programe precum Vision Kino în uh, Germania sau programe asemănătoare pentru liceeni în Franța sau Film Education în Marea Britanie, reprezintă eforturi importante care se fac de mai mulți ani și au produs uh, rezultate notabile. Dar n-ar trebui oare să facem un pas și mai mare înainte? Este suficient să folosim aceste instrumente de educație cinematografică doar pe bază facultativă? Dacă am vrea ca educația aceasta în domeniul filmului să devină obligatorie, trebuie să facem mai multe. În țara mea, de exemplu, educația de film este pur și simplu un curs suplimentar. Numărul de filme care se produc anual în Europa s-a dublat în ultimul deceniu, de la 600 la aproape 1200. Totuși, Deși numărul de producții filmice crește, numărul de filme care sunt uh, cu orientare comercială crește tot mai mult. Și scade numărul de filme care uh, trec granițele, care sunt vizionate și în alte țări. În 2009, ponderea uh, medie a filmelor europene la box office-ul european era de 29% nu e chiar atât de rău, însă pentru cauza europeană cred că aceste cifre e înșelătoare, din păcate. Cea mai mare parte a acestui procent aparține producțiilor naționale. Un număr foarte mic, chiar deprimant de mic, uh, aparține uh, restului Europei. Filmele locale au uh, mare succes și cota de piață a unor astfel de filme a ajuns chiar la 44% în uh, Franța, în uh, stele nordice de 33, de exemplu, și așa mai departe. Există o cerere tot mai mare de context național, regional sau local. Interesant datorită companiilor aeriene low cost, toată lumea călătorește tot mai mult și granițele, în mare parte a Uniunii Europene, au dispărut. Însă, filmele din locurile în care ne place să călătorim călătoresc tot mai puțin. Iar uh, circulația acestor filme este pe cale să înceteze cât de curând, pentru că dacă nu facem ceva uh, rapid, o întreagă generație va fi lipsită de un element important al culturii și integrării europene. Va fi lipsită de un instrument esențial pentru schimburi culturale și sociale. Vom folosi instrumente străine, importate, care ne vor înstrăina și mai mult de continentul nostru natal. Vom uita propriile imagini și propria limbă. Euro... Uh, identitatea noastră europeană depinde de integrare, depinde de împărtășirea de emoții și de povești și nu doar de bani. Trebuie să îi uh, dotăm pe copiii noștri cu uneltele necesare pentru a decoda ceea ce uh, face istoria lor. Trebuie ca în Europa să continuăm să ne proiectăm propria imagistică, propria imagine și identitate în viitor pentru că altfel nu vom mai trăi în Europa pe care o visăm. Nu va mai rămâne decât nivelul administrativ, iar oamenii uh, vor ajunge să se sature de această Europa. Convingerea noastră profundă este că trebuie să introducem în școlile primare și secundare educația cinematografică. Trebuie să îi ajutăm pe copii să decodeze propria istorie și uh, trebuie ca ei să înțeleagă mai mult uh, umanitatea din care fac parte. Filmul nostru se distinge, se distinge de restul industriilor cinematografice din lume, pentru că foarte adesea uh, se vorbește despre conflicte și de povești locale, regionale, apar uh, o grămadă de culori și de gusturi locale, accente și limbi. Filmul nostru celebrează diversitatea și în plus, menține diversitatea culturală vie. Imaginea Europei nu poate decât să beneficieze imens de pe urma unui astfel de pas. Dacă introducem, deci, educația filmică în um, programa școlară, acest lucru va aduce o serie întreagă de beneficii la mai multe niveluri, atât Europei cât și industriei de film. Industria audiovizuală este până la urmă unul, una dintre industriile care se dezvoltă cel mai tare în lume și filmele reprezintă o armă a viitorului. European Union. Aceasta se întâmplă într-un moment foarte important, în momentul în care Uniunea Europeană tocmai întocmește liniile directoare pentru programul media. O provocare pentru acest uh, program uh, va fi pe viitor, atât pentru Parlament cât și pentru alte instituții, să adreseze, practic, problemele industriei audiovizuale pentru a putea să corespundă evoluțiilor actuale din lumea cinematografiei și pentru a crea noi căi pentru uh, valori noi și pentru tendințe noi. Cunoștințele sau uh, educația în domeniul cinematografiei trebuie să fie o parte importantă a programului media și trebuie să fie sporită pentru imaginea generală a Europei, dar și pentru viitorul său economic. Aceste două aspecte vor fi legate pentru totdeauna. Așa cum educația rămâne în competența statelor membre, eu cer de aceea statelor uh, Parlamentului European și Consiliului să fie un ambasadori ai uh, educației în domeniul cinematografiei în uh, ceea ce privește cam, campaniile pe care trebuie să le facă. Noi suntem gata, noi Academia de Film, să susținem Parlamentul European, Consiliul și Comisia într-o campanie pentru o inițiativă europeană pentru educație în domeniul cinematografiei la școală. O astfel de inițiativă ar putea să se bazeze pe o declarație comună care va fi exprimată de către președinții celor trei instituții. Știu din partea lui José Manuel Barroso că putem să contăm pe susținerea Comisiei. În 1988, Academia a prezentat uh, pentru prima dată premiile europene în domeniul cinematografiei și în același an Europa și-a celebrat anul pentru cinematografie și televiziune. Și de atunci Europa s-a schimbat fundamental și același lucru s-a întâmplat și cu peisajul uh, audiovizual. Cred că este timpul de aceea să avem un nou cinematograf european, este timpul ca Europa să își asume această imagine și să-și ia această imagine serios, în serios, astfel încât și copiii și adolescenții să um, reușească să învețe să aprecieze această cultură. Vă mulțumesc! Thank you. Vă mulțumim foarte mult. Mulțumesc, Vim Vendeaț. Avem deja mulți colegi care doresc să pun întrebări, dar nu vom deschide acum runda de întrebări, ci vom uh, mai da cuvântul acum încă unei colege. Ne bucurăm foarte mult că doamna Anne Iekel este aici, care este autoarea cărții Industria Europeană de Film și a multor articole și alte uh, documente pe tema politicii mass media și a cinematografiei în Uniunea Europeană și în general și este visiting uh, profesor la Universitatea din Bristol, din Marea Britanie, și va vorbi despre coproducțiile europene din pe o perspectivă instituțională. Doamnă Iekel, aveți cuvântul. Sorry, thank you. Co-productions can take many forms. Coproducțiile pot să aibă diferite forme și eu mă voi uh, concentra pe producțiile cinematografice europene conform unui acord uh, între parteneri din mai multe țări și uh, o instituție publică care sprijină, punând accentul pe chestiunile culturale și chestiunile legate de identitate. Istoria coproducțiilor uh, este uh, una veche, la fel de veche practic ca și cinematograful, dar toate încercările de a crea o industrie cinematografică paneuropeană, inclusiv încercarea de a crea uh, o inițiativă numită Film Europe în anii 20 30, s-a soldat cu eșec, din cauza fragilității companiilor europene de film după primul război mondial și incapacitatea europenilor să se organizeze um, într-un sindicat, uh, așa cum s-a întâmplat în, cu Asociația Distribuitorilor din America. După 1945, um, instituțiile publice care se ocupat de ajutoarele de stat uh, și crearea acordurilor de coproducție au contribuit la um, renașterea instituțiilor naționale de film și au încurajat colaborarea între producători din diferite țări. Uh, primul uh, acord uh, interguvernamental de coproducție a fost semnat între guvernele Franței și Italiei în 1949. Astăzi, uh, toată lumea știe care sunt problemele unor astfel de aranjamente. Costurile sunt mai mari, există birocrație la nivel guvernamental, relațiile nu sunt pe picior de egalitate și e nevoie de compromisuri de toate feluri în, cre- în creație financiare sau culturale și uh, sunt tot felul de uh, anecdote legătură cu cât de greu este să respecti toate criteriile naționale. Dar, în ciuda acestor probleme, în 5 ani, principalele obiective ale tratatului uh, au fost fost satisfăcute. Industriile firmului în Italia și Franța au Um, um au crescut cantitatea produsă, uh, au angajat mai multă lume și au putut lansa staruri internaționale. Multe dintre, acest, dintre aceste filme au fost populare nu doar pe piața țării respective, dar și în alte părți ale Uniunii Europene. Acordul a pus bazele unui, unei forme internaționale de colaborare în cadrul uh, național și a marcat începutul unei uh, ex, eh, unei relații de parteneriat de durată între cele două țări. Sistemul a funcționat bine pentru că Franța și Italia atunci aveau afinități culturale, sisteme eh, comparabile de încurajare a acestui domeniu, eh, o structură industrială similară și aveau organizații comparabile, asociațiile naționale industrie cinematografice și afini în Italia, ANICA și CNC în Franța. Și au fost ajutați uh, de uh, persoane, uh, personalități implicate în acest domeniu. Criticii uh, au criticat mult aceste prime filme italo-franceze, dar de curând istoricii au început să reevalueze aceste filme dintr-o perspectivă foarte diferită au considerat aceste um, cooperări, uh, coproducții italo-franceze de atunci ca având uh, rezultate culturale sociale pozitive. Coproducțiile erau mai puțin conservatoare decât multe alte uh, firme ale unor țări europene. Chiar dacă Europe of Images nu s-a dezvoltat în, într-o cultură populară mai largă și nu a accelerat unificarea culturală europeană dorită de Jean Monnet, au fost semnate și alte acorduri între țări, uneori cu, agende, cu programe politice foarte diferite. Între în anii 50 și 60 cu țări de dincolo de cortina de, de, cortina de fier. Astăzi, eh, majoritatea țărilor europene au acorduri de coproducție între ele și cu alte țări din lume. Aceste acorduri sunt revizuite în mod eh, regulat pentru a se adapta la schimbările politice și economice. Franța are cele mai multe acorduri de, aceste, de acest tip, 47 astăzi. În țările mai mici, coproducțiile reprezintă majoritatea producțiilor cinematografice. Acordurile multilaterale au fost încurajate atât de, programele me- de pro- programul media cât și de Eurimaj uh, și creșterea numărului coproducțiilor a dus la nevoi, la, nu, la cantități ridicate, cantități mari de filme produse în Europa în, în, la începutul anilor 90 încoace. Uh, Ehm, problemele legate de coproducții eh, sunt similare eh, cu cele legate de fondurile, eh, cu cele, firmele sprijinite de fonduri naționale și europene. Implică alegeri la nivel politic, economic, juridic și cultural. Existența cinematografilor europene a fost condiționată de voința politică de a sprijini cinematografia și de a colabora la nivel cultural. Rolul instituțiilor europene în domeniul cultural rămâne crucial în producția de film, și um, oferă europenilor imagini în legătură cu viețile lor, uh, visele lor, convingerilor lor, uh, dubiile lor și um, propriile um, uh, întrebări legate de identitate. Multe dintre filmele sprijinite de media și Eurimaj oferă exemple de opere europene um, în care este vorba despre diversitatea culturală fie că sunt filme create de regizori uh, liberali umaniști, Gianni Amelio, uh, Michel Haneke sau frații de Aden, sau um, de um, regizori imigrație, Fatim Koshi, Mahmoud Zemi, Fatih Akin, reprezintă vehicolul prin care se formulează, se explorează și se contestă identitatea europeană numele eh, marilor regizori europeni apar um, Ken Loach, Lars Alain Trier, Tanner, Claire Denis, Lucas Antonioni and Wim Wenders, Volker Schlondorf, Manuel de Oliveira, Kislovski, Zanussi, Kusturica, Vajdar, Lucien Pintilie, Sharunas Bartas, to name... Pentru a numi doar câțiva dintre acești regizori căror nume pot să-i prezint, fondurile oferă șanse și unei noi generații de regizori pentru a le finanța filmele, mai ales în Europa de Est, dar nu exclusiv acolo. Firmele acestea au o identitate puternică. S-a spus chiar că constituie una dintre tendințele cele mai creative în cinematograful european contemporan. Un lucru e sigur. Aceste coproducții arată că specificitatea culturală și pluralitatea culturală nu sunt incompatibile. Sprijinind aceste filme, instituțiile europene au ajutat cinematograful european să rămână în linia întâi a culturii contemporane, o cultură pentru care chestiunile legate de identitatea culturală și de reprezentare, în ceea ce privește etnicitatea, poziția socioeconomică, rasa, genul și um, vârsta uh, sunt articulate. Acesta este o realizare importantă. Producția de film în Europa este reglată direct uh, de intervenția instituțiilor locale, naționale și europene în chestiunile culturale. Filmul reprezintă un, un uh, mediu important pentru circulația culturii și oferă posibilitatea uh, exprimării imaginației colective a cetățenilor. Cinematograful european este divers. Globalizarea și digitalizarea, tendințele acestora, inclus și uh, evenimentele recente în Europa, au dus la fragmentarea culturilor precum uh, și la crearea unei perspective transnaționale. În era digitală, fragmentarea și diversitatea nu sunt un handicap, dar tehnologia însăși nu poate uh, singură uh, să apere diversitatea transnaționale, prin definiție, uh, coproducțiile europene sunt o poziție bună pentru a răspunde la uh, noile provocări. În ultimii ani, europenii au fost foarte activi în dezvoltarea strategiilor de coproducție pentru a face față acestor provocări nu doar în Franța, țara cu tradiția cea mai veche a coproducțiilor, o instituție bine cunoscută uh, și un sistem larg de ajutoare, de finanțare, s-au creat noi uh, fonduri pentru sprijinirea coproducțiilor. Peste tot, practic, în Uniunea Europeană au apărut noi inițiative în domeniul coproducțiilor și multe dintre acestea s-au dezvoltat la nivelul cel mai de bază Uh, și la nivelul uh, festivalurilor de film care au devenit din ce în ce mai numeroase. Uh, europenii au creat legături cu fostele colonii și mici fonduri regionale um, realizează și legături dincolo de frontiere. În climatul economic actual, cu siguranță aproape, multe dintre aceste inițiative nu vor putea supraviețui fără sprijinul programelor europene diferitele tradiții uh, uneori uh, diverse, diferite uh, din Europa, când e vorba de promovarea diversității culturale și situația dificilă economică a statelor membre, nu fac viața celor care creează politici în domeniul cinematografic ușoară. Dar, având în vedere uh, proliferarea mișcărilor naționalisme astăzi în Europa, este nevoie uh, ca instituțiile uh, să fie mai puțin politice și mai puțin pe defensivă, pe defensivă în reafirmarea obiectivelor culturale și alegerea priorităților culturale more open to others. Faptul că în anii 50 coproducțiile franco-italiene erau mai puțin conservatoare și mai deschise către alții este valabil și pentru coproducțiile de astăzi. Coproducțiile europene sunt întotdeauna legate de chestiunea identității, ceea ce nu înseamnă că exclude o multitudine de um, identități culturale, naționale sau europene. Aceste două lucruri pot fi într-adevăr tratate împreună, dar pot chiar fi consolidate și pot fi uh, îmbogățite de această abordare. Foarte mulți regizori, mă scuzați, foarte mulți din, uh, din foarte multe dintre filmele regizorilor menționați mai devreme au fost coproduse sau uh, difuzate de către Arte, care este canalul cultural european dedicat producțiilor de acest tip și anume în scopul, citez, unei naturi internaționale culturale și pentru promovarea înțelegerii reciproce și unității între oameni. Bineînțeles că aceste criterii ale arte trebuie să fie foarte importante atunci când se fac alegeri diferi dificile. Un uh, reportaj, un studiu al uh, Audiovisual Observatory a arătat că coproducțiile au fost descrise ca un punte către Europa. De fel, fapt, ele nu sunt deloc strict europene, ci tratează chestiuni transfrontaliere sau transcontinentale și de aceea deschid chiar oportunități pentru țări terțe sau parteneri să devină parte a acestor coproducții și să facă parte din această punte către lume. De fapt, direcția pe care cinematograful european o va alege pentru viitor va depinde de alegerile critice pe care le vor face la nivel instituțional, național și european uh, respectivele persoane competente pentru a produce astfel de producții. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamne Iekel. Ceea ce ați spus ne arată că noi, cu programul nostru media, deși este unul modest, prin noul Media Mundus, am ales, de fapt, direcția corectă. Mi s-a spus că mulți dintre laurea laureații festivalelor de film au fost cofinanțați de către programul media și probabil că nici nu, am fi, nu ar fi ajuns să ia aceste premii dacă nu ar fi beneficiat de media. Uh, noi încercăm așadar prin programele noastre să creăm aceste punți în Europa, din vest către est și din nord către sud și în restul lumii, așa cum încercăm să facem și cu programul Media Mundus. Am ascultat doi oratori acum și aș dori acum să vă rog să deschidem o discuție. Avem șapte colegi care doresc să ia cuvântul. Aș dori să rog pe fiecare să nu țină un referat întreg, ci să se limiteze la aspectul pe care nu l-a menționat colegul anterior. O să încep să-i dau cuvântul domnului Martin. Vă rog. Mulțumesc. Domnule Wenders, permiteți-mi, vă rog, să devin pasional sunt în analiza dumneavoastră absolut de părerea dumneavoastră. Sunt de acord cu dumneavoastră, sunt convins ca pro-european de imaginea pe care dorim să o creăm. Dar mă îngrijorez față de ceea ce ați spus dumneavoastră în ceea ce privește consecințele. Ați spus că administrația a devenit uh, um, imaginea Uniunii Europene și ați spus că filmul ar putea fi chiar o armă apără, pentru a apăra aceste valori. Și după aceea ați vorbit de filmul american. Și aș vrea să spun că, de fapt, uh, uh, visul american uh, nu a făcut decât să extindă ceva care exista deja în conștiințele noastre. Am fost raportor pentru am fost um, reporter în trecut și am încercat să fac un reportaj mai de mult despre visul european, încercând să ne gândim analogie la modelul american. Și aș vrea să vă, am, să vă spun că s-ar putea să intrăm într-o capcană groaznică dacă încercăm să creăm o chestiune similară, pentru că Uniunea Europeană este mult prea risipită în birocrație, în resurse folosite greșit și uh, se pierde în administrație. Și cred că exact ce ar trebui să facem noi este să creăm o punte între imaginea pozitivă de care am eu nevoie, avem noi nevoie uh, să, practic, să nu uh, stupăm însă problemele. Am scris și o carte uh, despre acest lucru și până la urmă e vorba de bani. Să vă dau un exemplu. Am prieteni care au un, o asociație de film. Fatih Hakin a fost aici acum un an și ne-a spus că de fapt ceea ce avem nevoie, avem nevoie de bani. Avem nevoie ca în programele în um, cinematografele naționale să fie subvenționate biletele, de exemplu, pentru ca să putem să avem mai, mulți, uh, mai mult public. S-a, a trecut un an și nu s-a întâmplat nimic, dar s-ar putea să se întâmple ceva totuși. Și de aceea vă spun că birocratia este esențială. Săptămâna viitoare mergem cu delegația China în China. 30 de persoane merg în China, toată lumea merge cu business și în loc să coste 3.000 de euro biletul, ei vor să plătească 12.000 de euro pentru biletul de avion. Dacă am putea să fim mai raționali, măcar din această vizită în la China am avea sigur mii de euro disponibil pentru proiectele dumneavoastră. Mai spun o singură frază, doamnă președinte, nu vorbesc așa de des ca să mă lăsați. Vă rog frumos să încheiați, spune președintea, Nu vă rog frumos, n-are cum să schimbe domnul Wenders realitatea aceasta. Ba poate, poate să ne ajute să reprezinte lucrurile bune și să le ceară, să ceară ca banii care sunt prezenți în bugetul european să, se, să meargă în direcția în care trebuie. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, ați spus, uh, n-ați spus neapărat uh, cuvântul cel mai frumos pentru bani în germană și nu-mi place foarte mult să se spună așa ceva, dar nu contează. Mulțumesc, doamna Costa. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucurat să pot să ascult aceste prezentări în această dimineață. Cei doi invitați au, adus o contribuție deosebită la această audiere. Ne aflăm într-un moment foarte strategic, după părerea mea, pentru că ne confruntăm astăzi cu schimbări importante, inclusiv la nivel instituțional. Pe de o parte, avem un tratat care spune faptul că cultura trebuie să fie luată în considerare în toate politicile europene și sunt de acord că trebuie să regăsim o conștiință europeană. Și, pe de altă parte, trebuie să dăm atenție și transformării uh, modalităților în, prin care produsul artistic poate să fie ambasador al culturii europene. Dar acesta poate să fie considerat și ca fiind uh, o mare provocare a dezvoltării uh, bazat pe producția culturală artistică și pentru a crea un mediu favorabil uh, Uh, reluării, relansării coproducțiilor și a industriei culturale creative. Aș dori să amintesc faptul că în momentul de față discutăm Cartea Verde a Comisiei privind industriile culturale și creative și în statele, în țările noastre au avut loc consultări la nivel național. Eu personal uh, am, am întâlnit, am discutat uh, în Italia cu diferiți actori despre această Carte Verde și, în al doilea rând, această media literacy, deci literacy, adică că predarea educației în domeniul media în școli deci, transmiterea identității europene noi, tinerii generații este o provocare majoră. Premiul Lux este o inițiativă bună în acest sens, dar cred că trebuie să consolidăm inclusiv cu metode inovante programele de educație în domeniul mass media care nu au fost suficient promovate în învățământ. Trebuie să fim foarte atenți la modul în care promovăm uh, cultura digitală și uh, să vedem cum integrăm acest cultural divide, dar trebuie uh, și să educăm tinerii la lectura imaginilor și deci la uh, să uh, promovăm educația în domeniul cinematografiei. E adevărat faptul că filmele noastre nu călătoresc. Dumneavoastră ați subliniat acest lucru, dar mai există două chestiuni importante. Cum putem compensa Um, autorii. Deci cum putem promova drepturile de autor cum putem uh, promova un echilibru, pentru că uh, autorul trebuie să fie compensat pentru uh, actul său de creație, deci aceasta este o dezbatere foarte importantă în momentul de față, după rezoluția Parlamentului European în acest sens și, după părerea mea, trebuie să ne mai gândim și cu ajutorul dumneavoastră cum putem echilibra dreptul utilizatorului și dreptul autorului la compensare, de recuna- la, dreptul său la recunoaștere a dreptului său de ajutor, de, de autor, mă scuzați, și um, modul în care putem să integrăm diferitele componente ale producției și, în fine, impactul uh, televiziunii europene și uh, modul în care industriile culturale sau parte a industriilor culturale în PIB. E vorba de 0,1% din PIB, deci potențialul de dezvoltare este foarte mare. Eu cred că ar fi foarte interesant să ne spuneți și dumneavoastră ce propuneri s-ar putea face sau ce modificări s-ar putea face în programele media și Eurimaj dacă uh, putem să vorbim uh, de um, domeniul general cinematograf și audiovizual fără a le uh, separa cele două aspecte și cum putem favoriza coproducțiile având în vedere situația actuală care nu este foarte bună în ceea ce privește coproducțiile. Și, de asemenea, cred că trebuie să cerem să existe o posibilitate ca statele membre să poată să aibă acces la digitalizarea sărilor de cinematografe, la fondurile de adaptare la digitalizare care astăzi uh, uh, sunt foarte reduse. Noi considerăm că nu uh, prin ajutoare de stat trebuie să uh, se permite digitalizarea cinematografelor. Aceasta este o condiție sine qua non pentru ca industria europeană să poată să intre în competiție cu producția cinematografică americană. Monsieur Cavada, s'il vous plaît. Mulțumesc, domnul Cavada. Mulțumesc, doamnă președinte. Este o mare bucurie să vă aud atunci când numiți realitatea în ceea ce privește cultura europeană și mă bucur de asemenea să vă aud aici în această dimineață. Mă gândesc la ceea ce a spus înainte și, bineînțeles, mă gândesc și la ceea ce a spus domnul Wim Wenders. De ce încep astfel? Istoricul spunea că popoarele care nu-și cunosc istoria sunt expuse să o retrăiască și nu am ascultat acest sfat. Acum începem să re, uh, trăim o istorie care a diminuat Europa, vedem uh, practic reacții grave și extrema dreaptă care ajunge din nou la putere. În multe țări deja uh, există susținere din partea guvernului cu care sunt legate implicit aceste forțe, iar aceste forțe de care vorbesc uh, împrăștie practic ca o, um, ca un, o problemă în toată țara sentimentul naționalist și uh, extremist. Dacă nu aș fi uh, neapărat un optimist, aș spune că de fapt am eșuat în uh, tendințele noastre. Nu am reușit să creăm un sentiment european de care avem nevoie pentru că tehnocrații sau persoane cărora le e frică au vrut să dea impresia guvernului sau a cetățenilor că sentimentul de apartenență la identitatea europeană este contradictoriu și nociv pentru sentimentul național. De asemenea, nu s-au combătut aceste tendințe la timp. Acum este târziu și de aceea, domnule Vender, sunt absolut de acord cu dumneavoastră și operele dumneavoastră au demonstrat acest lucru. Cele două puncte centrale pe care ați pus degetul și dumneavoastră, doamnă, la fel, sunt următoarele, și anume că nu există nicio operă fără mijloace financiare. Cultura este o economie. Dacă nu există bani, nu avem cultură. Dacă nu avem bani, nu poate circula opera respectivă. Zidul Berlinului a căzut de 20 de ani, dar oare persoanele din vest cunosc cu adevărat uh, culturile țărilor uh, care erau în Est, care sunt acum uh, aliații noștri, care sunt membri în Uniune acum, unde sunt operele esențiale care vorbesc despre dramele pe care le-au trăit aceste popoare atunci când noi în uh, vest avem sentimente bune și ne linișteam conștiința. Sigur că au venit opere bune din Europa Centrală și de Est, câteva, dar acestea nu sunt suficiente. Și dacă mă întrebați, eu sunt un european din Franța, dacă cereți unui francez să vă spună ce s-a întâmplat de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial uh, în Ungaria, de exemplu, sau chiar și acum ce se întâmplă în Ungaria, cu siguranță răspunsul nu va fi pe măsura așteptărilor. Așadar, vreau să vorbesc despre două propuneri pe care le-ați subliniat dumneavoastră și pe care trebuie să le apărăm cu orice preț. Prima propunere este că unele țări, de exemplu și țara mea, care a acționat destul de bine în acest domeniu, uh, nu este neapărat uh, țara mea de care vreau să vorbesc, dar funcționează sistemul ei, este să găsească un sistem de finanțare a creativității, nu numai pentru cinematografie. Doamna Pac știe că țin foarte mult la acest proiect și că se știe că rezultatele au fost bune, dar și pentru crearea, creația audiovizuală. Vorbesc aici de producțiile de televiziune. Nu mă gândesc uh, însă la lamentabilitățile pe care le vedem în, pe canalele de televiziune de masă. Nu vorbesc de finanțarea acestor programe. Dar eu cred că Uniunea Europeană este dorește să arate că vrea să dezvolte cultura, dar nu a reușit să își îndeplinească acest rol până acum destul. Trebuie să găsim la nivel european un fond de susținere pentru um, scriitori, pentru creație și în general pentru opere, dar și pentru circularea și traducerea operelor um, în general. Și nu trebuie să încercăm să spunem că acestea sunt doar propuneri uh, înalte care nu vor putea să fie uh, să fie respectate. Domnule Wenders, ați spus de fapt și trebuie să vă dăm dreptate, trebuie să susținem măsurile care duc la o îmbunătățire a scenografiei, a limbajului și așa mai departe și la faptul că aceste materii să fie învățate la școală și care să, să fie la același nivel cu alte, alte materii. Cred că Câteodată putem spune că instituția noastră este destul de sceptică și ne bucurăm să auzim astfel de idei din partea dumneavoastră în acest context. Mulțumesc, domnule Cavada. Domnul Scuria are cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Asta, aceasta cred că este o zi deosebit de importantă pentru Parlamentul nostru, având în vedere intervențiilor invitațiilor noștri. Nu în fiecare zi se vorbește despre Europa ca identitate, ca vis. Uh, Um, ca conștiință, uh, ca sentiment. Uh, aceste discursuri au fost aproape profetice în legătură cu uh, imaginea care ar trebui să fie cea a Uniunii Europene, care lipsește chiar și aici, în aceste instituții. Toți membrii acestei comisii, inclusiv președinta acestei comisii, încearcă, fac eforturi mari pentru a încerca să comunice și altor colegi, altor comisii, importanța culturii și ce poate să facă facă cultura ca instrument pentru ca uh, imaginea Uniunii Europene să fie um, diferită de cea percepută uh, în momentul de față ca fiind uh, doar o mașină birocratică de multe ori antipatică. De aceea aceasta este o zi importantă. Aș dori să îi întreb pe invitații noștri un lucru simplu. Dacă ar putea să ne spună un lucru, un, un singur lucru pe care putem face noi, Parlamentul nostru, Comisia noastră, pentru ca acest vis să devină realitate, având în vedere că uh, perioada actuală, din punct de vedere economic și financiar, este destul de dificilă. Mulțumesc! Grazie, Scoria. Santiago Fisas. Domnul Santiago Fisas. Presidenta, quisiera hacer una pregunta concreta al señor. Mulțumesc, doamnă președinte. Avem o uh, întrebare concretă pentru domnul Wenders. Ne-ați uh, prezentat uh, cifre în legătură cu proiecțiile de firme europene în alte țări ale Uniunii Europene și ați confirmat faptul că puțini cetățeni europeni merg la filme europene din alte țări. De multe ori în străinătate vedem um, afișe al unor filme care ne-ar interesa, dar care nu se regătesc pe piața cinematografică din țara noastră. Deci ce putem face pentru ca cetățenii europeni să aibă acces la filmele europene care le, îi interesează? Mulțumesc, domnul Belet. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, to go into the proposal. Dați-mi voie să vorbesc despre propunerea aceea paneuropeană a domnului Wenders despre introducerea cinematografiei în școli. Noi uh, sprijinim acest lucru 100%. Sigur, este o problemă delicată pentru că ne lovim de competența națională sau regională. Însă cred că am uh, putea să introducem această propunere cu succes dacă ne întrunim eforturile, Comisia noastră, Parlamentul și comisiile regionale doamna Peck uh, trebuie să intre în contact cu colegii naționali, colegii de la nivel regional și așa mai departe. Nu știu însă, doamnă președinte, dacă vom avea loc în programul media sau în alte programe asemănătoare să găsim sprijin pentru această inițiativă. Nu cred că va costa foarte mulți bani, dar este vorba de voință politică. Trebuie să lansăm o inițiativă politică. Deci, uh, cred că ar fi foarte important să ne exprimăm public sprijinul. Am o întrebare pentru domnul Wenders. Ați vorbit despre această inițiativă și ați mai vorbit despre Ați, provit de, ați vorbit despre promovarea acestei industrii, cea de-a șaptea artă, a industriei cinematografice. Ce părere aveți despre YouTube? Considerați că acest uh, canal este o amenințare sau o oportunitate pentru Uniunea Europeană? Go, sunt Ungan. Bago din Ungaria. Mulțumesc, uh, stimate domnule președinte. Voi vorbi în maghiară. Casoń, tisztelt vendég. Doamne președinte, Mă bucur că ați invitat uh, atât de mulți experți aici. Este foarte plăcut să stau aici în această comisie și să-i ascult vorbind. Tema este foarte importantă pentru Europa și modul în care e ea percepută. Dacă ne uităm în jurul nostru în această sală, putem vedea că cei care participă aici sunt sub vârsta de 30 de ani, în majoritatea lor. Am auzit spunându-se că tinerii uh, sunt cumva împărțiți. Cu toate acestea, cultura în Europa se dezvoltă. Mi-a plăcut uh, când am l-am auzit pe colegul austriac spunând că uh, filmul a făcut ca visul american să devină realitate. Eu cred că și uh, pentru Europa se poate întâmpla la fel. Avem uh, date destul de șocante care arată că filmele americane au supremație de 80% în Europa. Chiar și uh, în materie de cărți este același uh, procent. La muzică mi se pare că procentul crește tot mai mare, de la muzica pop la muzica clasică. Deci cred că trebuie să punem accentul pe punctele tari ale Europei. Trebuie să-i promovăm pe Custurița și pe ceilalți uh, regizori, inclusiv uh, pe Guy Ritchie sau pe producătorii ungari care realizează și înfăptuiesc acest vis european care ajută la uh, transformarea lui în realitate. Trebuie ca acest decalaj, acest clivaj dintre tineri și Europa să uh, fie cumva uh, abordat și cred că trebuie să punem mai mult accent pe aceste probleme în strategia UE 2020. Parlamentul European are o strategie de la Roma pentru persoanele cu handicap, are o grămadă de alte strategii. Cred că este deci la fel de important în virtutea acestui vis european, să lucrăm la o strategie cinematografică. Industria cinematografului trebuie să țină seamă de faptul că e important să creăm valori artistice pe baze artistice și nu să ne raportăm tot timpul la mainstream, la produsele de la consum. Sigur, există și reversul medaliei, cu cât uh, îmbătrânim, cu atât uh, mai mult uh, începem să observăm valorile artistice. Însă tinerii și copiii care se uită la desene și cresc într-un astfel de mediu și care intră în contact cu um, mediul american sunt copleșiți de producție americană. Văd la proprii mei copii, chiar și la desene animate suntem depășiți. Am să închei cât de curând, doamna președinte. Cred că trebuie să ținem cont de faptul că consumul de film a trecut de la micul cinematograf de cartier la mall, la plața. Deci, uh, cred că avem nevoie de o strategie scrisă și mă alătur ideii că avem nevoie și de fonduri. Trebuie să putem găsi resursele necesare. Dacă am reușit să găsim echilibru între cele două, ar fi foarte bine. Repo? Mulțumesc și după aceea, doamna Camarivart. Esityksistä, jotka olivat eri... Doamnă președinte. Eh, klassisen kulttuurin tutkijana minulle tuli mieleen kaksi... Ce? Ce bine? Mulțumesc foarte mult. Eh, eu am trăit eh, foarte mult în într-o cultură panslavică și uh, știm că imaginile erau foarte importante uh, în această cultură. Imaginile lumii din jurul nostru apăreau sub reprezentare iconografică. Chiar dacă ele conțineau o ideologie, transmiteau totuși un oarecare sentiment. Apoi, uh, în secolele 14-15, la Moscova și la Kiev, a apărut Andrei Lubliov și o întreagă mentalitate slavă care a popularizat uh, imaginea ca mijloc de transmitere. Deci, vedeți oare vreo legătură uh, între imagine și istorie? Nu mai trăim într-o lume sacră și nu mai avem o singură religie. Totuși, omul, ca ființă, a rămas uh, ceva sacru. Deci, fără uh, o ființă umană care simte uh, noi, ca și umanitate, nu o să mai rezistăm. De asta prezentarea noastră m-a emoționat mult. Doamna Camarivert, mulțumesc foarte mult, domnule Wenders, pentru faptul că ne-ați prezentat cât de important este industria cinematografică pentru societate și că trebuie perceput acest lucru de către toată lumea. În ceea ce privește competența în domeniul mass media și uh, cinematografică, cred că este important să creăm o cultură a educației acesteia și aici, într-adevăr, vă putem spune că ușile noastre sunt deschise. În calitate de Parlament European suntem destul de conștienți că trebuie să promovăm acest, acest aspect și să încercăm ca și în statele membre să facem mai multă publicitate pentru ca această uh, Um, acest domeniu să fie intrus în, introdus în um, materiile care se predau la școală în programă. Și Parlamentul cred că poate face acest efort. Vreau să mă întorc însă la ceea ce ați spus înainte cu privire la crearea unei identități europene și felul în care filmul poate să contribuie la aceasta. Cred că este corect ceea ce ați descris. Dar cred, de asemenea, că dacă vrem să creăm o identitate europeană, uh, prin film trebuie să garantăm că atragem cât de mulți oameni posibil prin film, să devină interesant cinematografia, să devină interesantă pentru persoane în general, deci această atractivitate a, pentru mase, care nu înseamnă neapărat că trebuie să imite filmele americane deloc. Uh, eu cred că un film devine atractiv și dacă este de calitate. Nu trebuie să fie o contradicție între calitate și atracție pentru mase. Știm însă foarte bine cât este de greu să te opui și să te impui ca film european în fața tendinței americane, pentru că acest film american reușește să atragă masele foarte bine. Întrebarea mea către dumneavoastră, domnule Vendas, și către doamna Iekel este dacă aveți dorințe din partea noastră politicienii, ceea ce putem, ce putem noi să facem uh, pe lângă faptul că putem încerca să disponibilizăm fonduri prin programele media și așa mai departe, ce putem face dincolo de bani pentru ca abordarea aceasta a filmului european să devină realitate, să se atingă într-adevăr uh, această, atra, această atractivitate de care vorbeam și în același timp să se promoveze identitatea europeană. Care sunt dorințele dumneavoastră către noi? Ce putem face noi pentru a ajuta ca politicieni europeni. Mulțumesc foarte mult! Încheiem acum această rundă de dezbateri. Vom mai avea o a doua rundă de dezbateri și întrebări. După aceea au mai venit două întrebări suplimentare, dar nu vom putea să mai le luăm și pe acestea le vom lua în a doua rundă de întrebări, pentru că altfel nu mai putem da cuvântul celor doi vorbitori invitați. De aceea vreau să-i dau lui Vin Wenders acum posibilitatea de a răspunde la întrebări în măsura în care dorește să facă acest lucru. Aveți cuvântul. O multitudine de întrebări, domnule președinte. În timp ce vă ascultam, mi-am dat seama că eu sunt un optimist. Sunt un optimist 100%. Eu călătoresc foarte mult în toată lumea, călătoresc chiar foarte mult Așa că îmi dau seama de cât de mult respect se bucură Europa în toată lumea, mai ales datorită culturii și cinematografului său. Desigur, Europa are și o putere economică, însă respectul se datorează în mult mai mare parte culturii. Deci, cinematograful european este apreciat peste tot în lume. Chiar dacă uh, noi suntem uh, o producție mică și asta e valabil pentru multe țări. Respectul de care ne bucurăm peste tot în lume este uriaș. Aș vrea însă ca de mai multe ori Europa să se reprezinte singură în fața cetățenilor, să-și prezinte această imagine și să obțină același respect pentru cultură. Ce bine ar fi dacă Europa per ansamblu ar putea să se folosească de acest atu așa cum uh, ar crede lumea că se folosește, deși nu o face. Sunt optimist pentru că dacă mă uit la starea lucrurilor de astăzi, chiar dacă există un deficit, dacă mi-aș închipui o lume în care Europa nu ar avea cultură și cinematograf, cred că ea nici n-ar mai fi pe hartă. Cred că am reușit să facem multe și scopul prezenței mele aici, astăzi, este nu doar de a răspunde la întrebări despre cum putem îmbunătăți un lucru sau altul, ci am vrut să vin aici ca să vorbesc despre viitor, despre publicul viitor și despre ce putem face, ce trebuie să facem pentru a asigura o educare a publicului. Pentru că aceasta este veriga lipsă către viitor și este crucială pentru um, respectul de sine și imaginea de sine a europenilor. S-a vorbit despre digitalizare, un subiect foarte important, la fel de important ca și copyright-ul. Și mă bucur că dumneavoastră ați uh, abordat aceste teme. În ce privește digitalizarea, vă îndemn să nu uitați că, într-adevăr, este necesar să digitalizăm cât mai multe ecrane din Europa. Însă, să o facem astfel încât să nu blocăm accesul la celelalte cinematografe, cinematografe de modă veche. Deci să nu limităm uh, accesul la distribuția celor alte filme, ci să deschidem accesul pentru toate filmele. Desigur, uh, Cinematografele care au nevoie de cel mai mult ajutor sunt cele de artă, de peste tot din Europa. Multe nu au uh, putut să-și permită să se digitalizeze și nu pot face decât să se uite la succesul celorlalte care au reușit. Trebuie să le ajutăm, dumneavoastră trebuie să le ajutați, dar vă rog să o faceți astfel încât uh, să nu limităm uh, prin uh, digitalizare accesul celorlalte filme tradiționale. În ce privește industria jocurilor, cred că aceasta reprezintă un factor foarte important pentru viitor. Vedem că tot mai multe filme sunt uh, produse ca urmare a unor jocuri video. Trebuie să învățăm uh, limbajul vizual și este important să învățăm pe copii despre jocuri despre cum să le înțeleagă, despre cum să aibă o atitudine critică față de jocuri și despre cum să trăiască uh, alături de ele. Majoritatea copiilor, din păcate, nu sunt uh, deloc ajutate de părinți. Nimeni uh, nu stă să le explice nu știu cum să mă exprim, uh, nimeni nu stă să le explice că Um, apetența pentru jocuri video se poate transforma într-o dependență. Avem foarte mulți copii cu o imaginație bogată, dar care suferă de dependență gravă. Asta trebuie rezolvată prin educație. Pot să continui să vorbesc la nesfârșit despre toate celelalte întrebări, însă am să mă opresc aici. Președintele. Doamna Iekel. Da, doar câteva cuvinte. I think we should really... Cred că trebui să organizăm o sărbătoare a cinematografului european, o sărbătoare a varietății cinematografului european. Iată ce lipsește. Nu sărbătorim această diversitate în Europa. Alții ne respectă cultura. De ce nu arătăm uh, faptul că alții ne respectă cultura? Eu trăiesc în Regatul Unit și de multe ori mi se pare ciudat faptul că dacă un film a fost a avut succes în Statele Unite, oamenii spun că cu siguranță, evident, va avea succes și în Regatul Unit. De ce? Uh, și americanii respectă cinematograful european. Multe alte țări ne respectă. De ce nu arătăm uh, uh, cinematograful european uh, și din uh, alt punct de vedere decât al nostru. Cum putem promova visul european? Este o întrebare dificilă, dar cred că trebuie să folosim mult mai bine internetul. Să folosim mai bine noile facilități, noile facilități uh, care permit promovarea cinematografului european și pentru a monitoriza ce se întâmplă în uh, domeniul cinematografului. Acum dau cuvântul uh, altor colegi. Mai întâi domnul Roman Gutec, fondatorul uh, uneia dintre companiile cele mai importante de distribuție din Polonia și Wim Wenders a fost distribuit uh, în această regiune datorită lui. Domnul Cutec este un adevărat erou pentru promovarea firmelor europene și uh, când a început, uh, piața respectivă era încă un monopol, deci uh, există festivalul de film de la Varșovia, și acum dânsul ne va spune de ce uh, de ce uh, uh, a creat primul festival de film independent american de la Wroclaw. Vă rog să ne spuneți de ce ați făcut acest lucru. Vă mulțumesc. Voi vorbi limba poloneză. Dlaczego zorganizowałem festiwal film de ce am organizat un, film, un festival de film american. Acest festival uh, s-a terminat duminica trecută, a durat 5 zile și l-am organizat pentru a schimba imaginea cinematografului american care este strâns legată uh, de floricelele de porumb. Doream să arătăm uh, și altă față acestui cinematograf și anume filmele independente, dar și filme clasice. Uh, Aproape jumătate dintre filmele pe care le-am programat um, au fost filme ca uh, Cetățeanul Cain, Casablanca și multe alte uh, filme de acest gen. Au venit um, elevi uh, de la școli din Varșovia și profesorii și elevii au, s-au uitat la aceste filme și au discutat despre ele. Eu doresc să promovez diversitatea, doresc să asigur atât accesul la cinematograf american comercial, cât și la cinematograful american independent, dar bineînțeles și la cinematograful european, uh, la care țin mult. Gutec Film există de 16 ani și uh, am prezentat multe, foarte multe filme europene și uh, un public uh, de aproape 10 milioane de oameni uh, au văzut aceste filme la cinematografe. Uh, nu știu dacă am uh, răspuns la întrebarea doamnei președinte. Nu știu uh, dacă acest răspuns vă satisface. Eu mă uit la sute de filme în fiecare an. Merg și la festivaluri mai mici, la festivaluri uh, mai prominente, mai mari. Cinematograful european este foarte divers și are potențial de dezvoltare, poate oricând să ne surprindă. Tot vorbim despre problemele legate de atingerea publicului țintă. Eu doresc să promovez uh, filmele producătorilor tineri, independenți, provenind uh, din uh, țări cu o industrie cinematografică mai mică. Aceștia au dificultăți în a atinge publicul larg. Aceste filme nu sunt mai puțin interesante decât acum 20 sau 30 de ani, când uh, cinematograful european avea un rol mult mai important. Dacă mergem la Veneția, la Berlin sau la, la Cannes sau la Rotterdam, Uh, ne dăm ușor seama cât de bogat este, cetățean, uh, este cinematograful european, cât de divers este acesta. Dar uh, trăim vremuri de schi- ale schimbării. Cinematograful analog trece printr-o criză gravă și pentru noi, profesioniștii, distribuitorii, producătorii, deținătorii de copyright, uh, ne dăm seama de acest lucru. Încă nu avem uh, un nou model stabil de distribuție care să uh, corespundă nevoilor și obiceiurilor spectatorului care dorește să aibă acces la cerere, așa cum uh, are acces la multe pe internet. Trebuie să găsim o soluție care să combine nevoile spectatorului cu uh, nevoile creării uh, unui model de afaceri care să permită sprijinirea companiilor de distribuție, promovarea filmelor și care în același timp să asigure venituri producătorilor. Pentru firmele europene nu este ușor să facem acest lucru. Domnul Wim Wenders a spus acest lucru. A spus că partea de piață um, a firmelor europene este insuficientă și de multe ori este foarte greu să câștigi bani din uh, distribuția, distribuirea filmelor străine. Mă gândesc aici la taxele de licență. Um, criza acestui model de afaceri este legată și de faptul că veniturile din formele tradiționale uh, de folosirea drepturilor, de exemplu, de pe urma vânzării DVD-urilor, având în vedere că există atât de multe posibilități de descărcare a filmelor de pe internet, nu mai sunt sigure. De asemenea, cinematograful european uh, nu este suficient promovat de uh, Uh, canalele de televiziune publică, de exemplu, compania mea nu a reușit să vândă niciun film uh, uh, televiziunii publice poloneze anul trecut. Televiziunea de stat încearcă să se mențină în competiție cu posturile de televiziune comerciale și concurența nu, este, nu vine doar din partea producțiilor americane, ci și uh, Ehm, suntem în competiție cu pirateria audiovizuală. Cinematograful european eh, este în concurență cu eh, jocurile video, care sunt din ce în ce mai sofisticate. Există și uh, seriale uh, produse cu uh, bugete mari uh, care devin uh, o modalitate a ă, telespectatorilor de a-și petrece timpul. Ă, de aceea, Educația în domeniul cinematografiei trebuie să se regăsească în programa școlară. Copiii tinerii trebuie să învețe despre istoria cinematografului european și internațional, școala trebuie să se concentreze pe producțiile noi, ambițioase, dar și pe cele clasice de exemplu din Polonia care funcționează deja, exemple locale. Eu sunt în favoarea unor soluții sistemice. Um, Asociația Nove Horizonte, Noi Orizonturi, are un program um, educațional în care sunt implicați 50.000 de copii și tineri din 19 orașe care merg la cinematograf o dată pe lună discută despre filmul pe care îl văd, discută de multe ori cu regizorul și acesta nu este un eveniment uh, care are loc o singură dată, este un întreg program pentru școlile uh, primare din clasa 1 până în ultima clasă. Nu am timp acum să vă dau detalii despre acest program, dar el este important. De asemenea, festivalul pe care l-am organizat la Wroclaw în această vară, am uh, prezent... Am avut uh, printre noi 200 de profesori uh, care au participat la ateliere și am învățat acolo cum pot să exploateze filmele în școli. De multe ori, acești profesori își aduc și uh, elevii De multe ori, părinții nu permit unui tânăr de 16 ani să meargă la un festival în alt oraș, în vacanța de vară, dar dacă clasa este însoțită de profesor, părinții îi lasă pe tineri. Institutul polonez uh, de film a cumpărat uh, drepturile pentru filme poloneze, filme scurte, Uh, și au produs pachete de filme clasice poloneze care au fost trimise în, în școli cu broșuri uh, care explicau modul în care uh, aceste filme pot fi folosite la uh, lecțiile de limba poloneză, de istorie sau de istoria artei. E ușor să facă acest lucru uh, cu uh, filme clasice din țara respectivă, este mai greu de făcut cu filme clasice internaționale, dar se, poate, uh, se pot implementa astfel de programe. Eu cred că educația în domeniul cinematografiei va spori și interesul față de cinematograful european contemporan. La cinematograful meu de la Varsovia, de multe ori, mulți tineri vin pentru prima dată la cinematograf să vadă un film uh, uh, pe ecran uh, lat și cu siguranță se vor întoarce când vor mai crește pe internet ar trebui să, exist, să existe biblioteci cu filme sau mediateci care să ofere acces la filme clasice. Dacă dorești să citești Dostoevski sau Proust pe internet, poți să o faci. Dacă dorești să vezi un film de Wim Wenders sau de Antonioni, ar trebui să poți de asemenea să ai acces la acesta ușor pe internet, prin uh, în mediateci electronice. Dacă dorim să vedem un film pe internet, putem să-l vedem ilegal, dar trebuie să asigurăm uh, și acces legal la aceste filme, acces uh, simplu și legal. Există și alte inițiative în Uniunea Europeană, cum ar fi uh, premiile europene de film uh, și uh, recentul premiu Lux al Parlamentului European. Acestea sunt foarte importante pentru promovarea cinematografului european. Premiul Lux va contribui, cred, la promovarea firmelor uh, în competiție care vor putea fi difuzate în, uh, pe scară largă în Uniunea Europeană. avem uh, Eurodistribution, uh, o rețea de distribuire a producătorilor europeni, trebuie să găsească un nou model pentru a stabiliza uh, distribuția acestor companii europene, uh, trebuie să găsească o modalitate de funcționare în uh, contextul actual. Sistemul actual de cofinanțare a distribuției filmelor europene prin uh, programul media este foarte important. Este o măsură care și-a dovedit deja eficiența în uh, ajutoarele oferite cinematografului, cinematografii europene și fără aceste finanțări multe filme nu ar fi distribuite. Dar în ciuda existenței acestui program, Multe filme nu ajung totuși în săli. Domnul Wenders a spus uh, deja că 1000 sau chiar 1200 de, de filme sunt produse în Uniunea Europeană, dar jumătate dintre acestea nu ajung niciodată în săli. Chiar prin cofinanțarea cumpărării licenței și promovării programului media nu are rost dacă filmul nu ajunge în cinematografe. sau chiar dacă ajung în săli, uh, nu sunt uh, pe, în programul cinematografelor decât o săptămână. Uh, producătorii mici independenți nu au bani pentru a-și promova filmele, deci apoi nu se, au, se aude au, sau vestea este comunicată de la om la om, dar chiar când, uneori când dorim să vedem un astfel de film independent, el nu mai este în program. Filmul uh, german Marea Liniște, un film de trei ore. Um, este un film uh, foarte interesant, mi-a plăcut uh, mult și am fost convins că și va plăcea și publicului în Polonia. um, am uh, început prin a-l difuza în cinematograful Murano, dar lumea stătea la coadă să vadă acest film și când alte cinematografe și-au dat seama că publicul este interesat, filmul a fost uh, pe pro- în programul cinematografului Murano șase luni de zile și doar în cinematograful nostru 50.000 de oameni au venit să vadă acest film. De ce vorbesc despre, de ce dau acest exemplu? Pentru că uh, Eh, trebuie să avem și cinematografe. Pentru că nu e suficient să avem bunurile, trebuie să avem eh, și eh, vitrinele în care să prezentăm aceste bunuri și cinematografele trebuie să aibă aceste filme în program o anumită perioadă de timp. Așadar, dificultatea aceasta este una din slăbiciunile cele mai importante a sistemului actual. Rețeaua prestigioasă a cinematografelor europene dispune doar de un buget limitat și nu este capabilă să răspundă la multe probleme în ceea ce privește piețele de distribuție actuale în domeniul cinematografiei. Deci propunerile mele sunt următoarele. Voi încerca să răspund la întrebările pe care le-ați pus și poate pe care Vim n-a vrut neapărat să le răspundă intrând în detaliu mai ales în domeniul meu, care este cel al distribuirii. Aș dori să vă fac propunerile mele, care cred eu sunt mai practice și mai detaliate. Dar eu cred că sunt importante, pentru că ar putea duce la o prezență mai puternică a cinematografului european în general. Avem nevoie, în primul rând, de mai multe cinematografe care să ofere filme europene. Apoi, uh, în aspectul financiar, trebuie să ține cont de îmbunătățirea calității cinematografelor, renovarea cinematografelor și adăugarea de noi ecrane. În foarte multe țări, aceasta nu ar fi posibil fără susținere din partea fondurilor europene. Ar trebui de asemenea să ne gândim la posibilitatea de a crea instrumente și măsuri suplimentare pentru a transforma cinematograful european într-o artă mai interesantă. Este vorba de facilități eventual pentru cinematografele care prezintă filme europene, mai ales cele care fac parte din programul media. Și aici eu cred că ar trebui ca bugetul pentru cinematografele europene să fie sporit, astfel încât banii care ajung uh, prin uh, cinematografele europene uh, prin aceste programe europene la cinematografe să fie folosiți cum trebuie. Nu este vorba numai de prestigiu, este vorba și de faptul că financiar este important. Este important să luăm această decizie. Trebuie să ne gândim eventual și la fondurile din programul media care ar putea ajuta distribuitorii să convingă cinematografele să prezinte mai mult timp anumite filme ieșite din comun. Aceste filme artistice au nevoie de obicei de mai mult timp pentru a-și găsi o audiență și nu pot face concurență blockbusterelor din America. Înainte să trec la alt subiect, însă aș dori să citez un regizor cunoscut britanic, Ken Loach, care a făcut parte dintr-un panel de discuție în timpul festivalelor de film de la Londra și a spus următoarele, un lucru pe care eu îl uh, susțin. Ar trebui să începem să tratăm cinematografele așa cum tratăm operele sau teatrele. Ele trebuie să fie gestionate de către autoritățile locale, de către primărie sau de către autorități uh, la nivel local și trebuie să fie promovate de către persoane care adoră cinematograful și nu de către persoane care știu să vândă fast food, așa cum se întâmplă în momentul de față cu mulți manageri ai cinematografelor prezente. Cred că este important să ne gândim de aceea la eventualitatea de a crea un program pilot care să creeze centre um, atractive, centre cinematografice atractive cu mai multe ecrane și după aceea am putea extinde acest proiect uh, la 12 orașe, de exemplu, din Europa, mai ales acolo unde cota de producții europene pe ecran este foarte slabă. Un alt exemplu pe care aș dori să vi-l dau Vreau să vorbesc despre Piotr Boris, din, care este deputat uh, european, care vine din Vărotslav și înainte să vină la Bruxelles a fost uh, vicepreședinte executiv al unei regiuni importante a, uh, a Poloniei și era responsabil cu cultura. Și în această regiune nu există niciun cinematograf artistic, dar datorită eforturilor sale, un vechi cinematograf cu 700 de locuri a fost transformat într-un multiplex mic cu patru ecrane, cu mediatecă, cu posibilitate de închiriere de DVD-uri și cafenea. Și în acest cinematograf vor fi prezentate filme europene. Investiția a costat 5 milioane de euro, 30% din aceste, aceste fonduri vin din partea fondurilor europene, care sunt gestionate de către guvern și de către autoritățile locale din regiune. Și restul este uh, finanțare din bani locali și din partea unui institut de uh, cinematografie care este proprietarul acestui cinematograf. Aici văd eu un exemplu foarte bun de cooperare la nivel uh, local cu fonduri europene și gestiune locală. Cinematografe ca acesta ar trebui să fie utile pentru educarea publicului, ar trebui să prezinte un repertoriu de filme europene cu diferite mini-festivaluri sau uh, uh alte evenimente care să arate diversitatea cinematografului european și ar trebui întotdeauna să fie organizate în co, uh, întotdeauna în coparteneriat cu distribuitorii de uh, filme europene. Știți că acești agenți care uh, vând filmele, în general, sunt un punct esențial al lanțului cinematografic. Câteodată sunt coproducători, ei uh, gestionează cinematografe și organizează festivaluri. Ultimul program anunțat de către Comisia Europeană de asistență pentru digitalizarea cinematografelor este cu siguranță un pas în direcția corectă. Comentariile mele nu s-au referit la toate aspectele um, cinematografului european și distribuirii acestuia. Sunt doar o introducere, de fapt, pentru a încerca să găsim o cale pentru ca euro, cinematograful european să funcționeze. Mulțumesc foarte mult. Ne-ați dat într-adevăr multe idei bune pe care putem eventual să le introducem în discuția noastră în următoarele luni și ați numit obiectivele pe care le-au numit și ceilalți colegi. Înainte să trecem la discuție, aș dori să-i dau cuvântul prietenului nostru din Italia, domnul Giorgio Gosetti, care este delegat general al al zilelor de la Veneția. Aș vrea să spun câte ceva înainte să-i dau cuvântul. În cadrul festivalului de la Veneția există o secție specială care se numește Giornati degli Autori, Ziua Autorilor și acestea a, au ajutat foarte mult uh, drept inspirație pentru că la Cannes s-a gândit organizarea unui, s-a conceput organizarea unui proiect comun Lux cu Can împreună, unde avem 27 de iubitori ai cinematografului din cele 27 de state membre. Aceștia au primit uh, călătoria plătită și um, sejurul și a fost pentru prima dată că am organizat un proiect comun cu oameni care veneau din toate aceste state și care vizionau filme de dimineață până seară, discutau uh, împreună despre aceste filme și comunicau despre aceste filme și pe internet. A fost într-adevăr o colaborare excelentă și doamna Costa și domnul Scuria și cu mine. Am fost vineri, uh, practic în penultima zi a celor uh, așa numite cinematograf de 27 de zile, cum s-a numit, pentru a-i vizita pe acești tineri și care erau încântați că au avut această șansă. Dacă aș fi avut șansa aceasta la vârsta lor, aș fi fost și eu încântată. Nici nu putem să ne dăm seama cât de important este acest element pentru viața lor care abia începe și care, pe care această idee o vor duce cu ei. Această idee a venit așadar din partea Venice Days și împreună cu premiul Lux și cu toate celelalte evenimente care copiază astfel de tip de evenimente vor, vom putea transpune mai mult din Europa în opinia publică, vom putea să facem uh, publică această inițiativă. Îi mulțumesc lui Giorgio Gosetti care ne-a ajutat să aducem acești tineri acolo pentru ca ei să aibă un sejur minunat. Giorgio, ai cuvântul. Yes, Mr. President, I'll promise... Da, doamna președinte, o să încerc să mă încadrez în cele 10 minute. Voi vorbi de singur în italiană pentru că mă mândresc cu originea mea, mai ales acum. Ascultando uh, questa mattinata ho avuto am, ascultând discuția din această dimineață, mi s-a confirmat încă o dată faptul că de multe ori e cel mai rău dușman al uh, culturii europene și poate al uh, Europei este tocmai Europa. Wim Wenders are dreptate când uh, spune că uh, atunci când călătorim în lume, uh, suntem mândri um, de cultura noastră europeană. Wim Wenders are dreptate când spune uh, că cultura noastră și întreaga Europa, de fapt, este privită în întreaga lume ca fiind uh, un element în plus care trebuie prețuit. Cei care au vorbit astăzi eh, despre problemele cinematografului eh, european au dreptate. Când spun că suntem dușmanii culturii noastre, cinematografului nostru, mă gândesc la guverne care nu sunt capabile să uh, cadă de acord pentru ca cinematograful, uh, să, cinematografia să fie în programele școlare. Nu reușesc Uh, să hotărască în statele membre că cinematograful este memoria vizuală a țărilor noastre. Fiecare cinematograf european și-a uh, povestit propria istorie și istoria continentului. Uh, ce sursă mai bună pentru a ne povesti trecutul? Nu suntem capabili, poate noi, poate chiar noi, uh, domnilor și doamnelor deputați, nu reușim să înțelegem cât este de importantă conștiința europeană la nivelul cetățeanului. Noi aparțin, aparținem acestei conștiințe europene, o trăim. Doamna președinte Doris Pack a vorbit atât de bine despre inițiativa 27 Times Cinema, care, datorită uh, uh, programului Europa Cinema, Parlamentului European și abnegației atâtor persoane, uh, a reușit să devină realitate la Veneție. Dar cei 27 de copii prezenți, tineri prezenți, care sunt, reprezintă uh, doar o idee a tot ceea ce se poate face, Nicolas Shaw și Thomas Smulders sunt prezenți aici și le mulțumesc. Uh, acești tineri uh, s-au distrat și au descoperit cu plăcere cinematograful european. Uh, s-au simțit ca făcând parte din Europa. Fără noi era nevoie niciun fel de retorică. Acest lucru era evident. Doresc să mm, vorbesc despre festivaluri. Eu creez festivaluri, aceasta este meseria mea și înainte să vin aici am discutat mult cu colegul meu, fratele meu mai mare, care este delegatul general al um, săptămânilor realizatorilor de la Cannes, care ca și mine dorește să fie util Europei și ne-am sp- ne spus că festivalurile reprezintă o altă parte a discuției deschisă astăzi, de um, atât, în mod atât de concret de către Vim Vendors. Festivalurile sunt uh, o posibilitate de transmitere și de formare a unui public. Pierdem de multe ori prima ocazie, și anume formarea în școli. Așa că măcar să nu pierdem a doua ocazie Europa are uh, un exemplu virtuos acasă. Ceea ce face cultura Europa Cinema, uh, rețeaua sărilor de calitate, este un exemplu excelent de vitalitate în domeniul cinematografiei europene. Festivalurile trebuie să facă același lucru generația lui Wim Wenders și a mea a crescut la festivaluri știind că acestea sunt locuri de, descoperi, de descoperiri, de sentimente, de învățare Uh, așa cum erau și cinematecile în trecut. Și festivalurile de multe ori uh, riscă să treacă în uh, stilul covorului roșu, a starurilor, deci să aibă un stil de promovare a cinematografului de stil televizual. Eu nu am nimic împotriva acestui tip de festivaluri, dar cei care fac festivalurile nu trebuie să uite că festivalurile trebuie să fie locuri de descoperire, de învățare și dacă se trece la conceptul Institutul uh, uh, de descoperire și învățare la Abu Dhabi, la Shanghai, la Buenos Aires și, în fine, la Ouagadougou, Răspunsul este, ne interesează cinematograful de calitate. Cinematograful de calitate, de multe ori în lumea întreagă, este sinonim cu cinematograf european, sinonim cu coproducții, cu deschidere uh, mentală cinematograful lui Wim Wenders nu a fost niciodată plicticos, nu este nici astăzi și toată lumea știe acest lucru. Cinematograful european poate să fie mândru de el. Trebuie să fie promovat ca fiind uh, um, un uh, orizont care trebuie atins. Mă uit la ceas și mai spun că uh, datoria noastră este aceea de a forma publicul. A forma publicul înseamnă să punem la dispoziția publicului ocazii, ocazia și curiozitatea de a, partici, de a uh, profita de aceste ocazii. 27 Times Cinema um, a arătat că e posibil, chiar dacă e o inițiativă mică. Ce înseamnă 27 de persoane într-un festival ca Veneția? Nimic. Dar arată uh, tot ce e posibil de făcut. Și sunt sigur că uh, tinerii nu, nu doar s-au distrat în acele 10 zile, ci au și redescoperit uh, gustul festivalurilor ca fiind uh, locuri de învățare și de descoperiri. Astăzi s-a insistat mult asupra ceea ce putem să spunem noi, oamenilor politici, noi cei care facem uh, parte din lumea cinematografiei. Eu aș spune, uh, păstrați uh, păstrați ceea ce aveți, păstrați comorile pe care le aveți. Programul media are defecte, dar totuși este uh, un, o comoară inestimabilă. Fără programul media, multe programe doar premiate, dar și aplaudate de public în întreaga lume nu ar exista astăzi. Fără inițiativele din media și deschiderile sale internaționale, nu ar exista deloc nu ar exista uh, Europa Cinema, Cine Europa, toate instrumentele de circulație și de învățare pe care noi putem să-i folosim astăzi. Bineînțeles, lucrurile pot fi făcute mai bine. Noi putem să vă cerem lucruri mai precise, dar puteți să fiți mândri de ce aveți și continuați să sprijiniți acest program. Eu vin dintr-o țară care în acest moment nu este preocupată cel mai mult de cultură, având în vedere uh, Uh, relansarea necesară, dar cred că putem să fim mândri de toate țările europene care uh, ne arată că este posibil să se facă ceva. Permiteți-mi să mai, spunem ce, să mai spun ceva despre premiul Lux. Premiile, Wim Wenders a vorbit despre crearea Academiei Europene de Film. Premiul Lux uh, este o inițiativă mult mai recentă. Premiile nu înseamnă încasări nu înseamnă neapărat calitate, nu să nu uităm Oscarurile, dar premiul Lux, care este premiul dumneavoastră, nu uitați că abia se născuse și a atras atenția asupra uh, Uh, rezigerului Achim sau uh, a premiat filmul Welcome, care este unul dintre filmele cele mai vizionate în Europa. Nu știu în acest an care va fi decizia deputaților, dar în primii trei filmuri uh, în legătură dintre cele trei filme în concurs sunt candidate la Oscar pentru a-și reprezenta propria țară. Acest lucru nu înseamnă uh, enorm de mult, dar înseamnă totuși că alegeți calitatea dincolo de granițele naționale. Ceea ce încercăm noi să facem la Cannes sau la zilele autorilor de la Veneția este tocmai să încercăm să sprijinim astfel de inițiative și de le pune la dispoziția uh, inițiativelor ca premiul Lux. Datoria noastră de festival este să vorbim unui public tânăr, deci să formăm un public tânăr. Uh, nu să ne închidem într-un turn, să nu credem că noi suntem uh, elita. Roman Gutek, să nu uităm că opera era enorm de populară un secol întreg. Haideți să tratăm cinematograful ca, cum, e, cum era tratată opera în trecut. Deci haideți să ne ocupăm de cinematograf ca el să devină o ocazie fantastică deschisă tuturor. Oamenii vin la cinematografe. Cinematografele naționale au redevenit populare semnificative în uh, Europa pentru că au avut curajul să conteze pe propriul public. Cinematograful european trebuie să facă același lucru, să creadă în el. Noi, pentru festivalul nostru, facem uh, ce putem și ne place să fim sprijiniți nu doar financiar, ci și sprijiniți la nivel de cadru normativ de securitate politică din partea Parlamentului European. Și această securitate ne este și mai utilă decât uh, finanțarea. Deci, autoritățile europene trebuie să fie alături de cei care promovează filmele și formează publicul. Bun. Domnule Scuria, sper că v-am spus ceva concret. Cred că se pot face multe nu într-o dimineață ca astăzi, dar dacă dorim să continuăm să semănăm, să, să începem, să avem inițiative, așa cum s-a întâmplat cu 27 Times Cinema la Veneția, vom putea demonstra că putem fi și populari, și frumoși, și inteligenți în același timp. Mulțumesc! So, jetzt habe ich fünf, noch fünf, äh, Bun. Avem cinci colegi care s-au înscris la cuvânt. Am să vă rog pe toți să fiți cât mai succinți, deoarece mai trebuie să intervină și Consiliul și Comisia. Sper că vă veți încadra în cele câteva minute, deci, și sunt sigur că cei de la Consiliu și de la Comisie au luat notă de tot ce s-a spus, pentru că cred că majoritatea spuselor au fost în beneficiul Comisiei și ai statelor membre. Are cuvântul doamna Badia Mariei Cucet. Mulțumesc, doamna președinte. După ce am ascultat această prezentare, mi se pare că suntem undeva la o ședință de brainstorming. Eh, ideile par să circule peste tot. S-au evocat tot felul de probleme și o să fie greu să nu mă lungesc, eh, dar voi încerca să mă concentrez pe câteva puncte esențiale. Cu toții cred că suntem de acord că trebuie să punem accentul pe educația de film, educația cinematografică trebuie uh, să punem accentul pe cetățenia europeană, deci, și trebuie să îi instruim pe viitorii cinefili, pe cei care vor consuma cinematograful. Și uh, pentru asta avem nevoie de profesori, de formatori cu competențele necesare pentru a preda audiovizualul și noile cinemauri noul cinema trebuie să poată face uz de mijloacele existente pentru a putea preda o astfel de educație în școli. Insist pe tineri și pe copii și aș vrea să pun o întrebare. Ce privește pe acești tineri, copii, adolescenți? Mie mi se pare că ei uh, sunt uh, foarte nerăbdători să descopere noi mașini, noi formate, noi dispozitive pentru a privi și a se informa, dar sigur și a se juca. Acești copii au acces la niște conținuturi care, din păcate, lasă de dorit, ca să zic așa. scritorii, cineaștii și creatorii din cultura europeană, oare ce pot face ei pentru a îmbunătăți calitatea conținuturilor de pe aceste noi mașinării care sunt uh, larg răspândite în, printre copii și adolescenți. Deci cum să putem oferi un conținut de calitate ca să contribuim la formarea lor, rămânând desigur aproape de dorințele uh, utilizatorilor actuali și viitori și înscriindu-ne, desigur, în actul de construcție europeană, pentru că vrem să formăm cetățeni și să creăm un sentiment de empatie. Domnul Boris. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc uh, tuturor uh, invitaților pentru actul de reflexie privind starea culturii europene. De asemenea, vreau să mulțumesc pentru faptul că discutați dimensiunea și importanța cinematografului european. Ne-ați vorbit despre educație spirituală a tinerilor prin imagini. Ați uh, spus că ar trebui să îi instruim ca ei să poată decoda imaginile. Cred că acesta este unul dintre mesajele cele mai importante care ar trebui să primeze în uh, comisia noastră atunci când vom discuta despre viitorul cinematografului european. Vreau să vă spun că acum câteva luni am ascultat uh, opiniile foarte interesante ale unor sociologi care ne-au arătat, pe baza studiilor, că generațiile nu se schimbă odată la 20 de ani, dar grație uh, schimbărilor tehnologice, ele se schimbă acum la șapte ani. Deci, cred că astăzi nu mai ținem pasul și nu putem oferi o educație adecvată. Sunt de acord cu ce a spus colegul din Ungaria și domnul Cavada. Există amenințări și trebuie să definim o strategie nouă pentru educația cinematografică. exemplele lui Roman Gutek m-au bucurat. Ați vorbit, stimate domn, despre o mie de participanți. Acest lucru ne arată că există un potențial. Acum mă interesează un lucru. Președinția poloneză va intra în funcție peste șapte luni și va trebui să punem accentul și pe cultură și pe educația filmică. Deci cred că ar trebui să profităm de oportunitatea pe care ne-o deschide acțiunile lui Wim Wenders și să insistăm pe lângă domnul Barroso, pe lângă președinții, pe lângă guverne, pentru că fără ajutorul lor nu putem educa tineretul. În ce privește digitalizarea, știm că se răspândește tot mai mult, dar va exista întotdeauna un loc pentru distribuitori, pentru că prin ei filmele vor ajunge și la centrele mai mici. Astfel vom putea să educăm pe tineri și vom putea să le arătăm că filmele europene sunt atractive. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dumneavoastră ați fost chiar, domnule Bischiare, cum doar acum, care ați fost uh, chiar profesor la Academia de Film, da. Domnul Wenders a spus uh, lucrurile cele mai importante. Eu n-am decât două remarci și câteva întrebări. Primul punct este chestiunea lingvistică în filmul european. Există eforturi pentru a putea găsi o soluție de traducere, fie sincronizare, ceea ce însă costă foarte mult, sau poate eforturile care există la nivel uh, internațional, o acoperire um, a acestora ar fi eventual o posibilitate. Dacă, de exemplu, am putea înțelege limba și nu întotdeauna ar fi necesar de resume suplimentare de, și finanțări suplimentare pentru acest aspect al filmului. O a doua problemă pe care o văd eu și care a fost menționată deja este că totul începe cu formarea profesorilor. În Germania, de exemplu, avem un progres clar atunci când mergem uh, la Babelsberg, de exemplu, la așa numitul fundus, unde putem să vedem toate costumele, toate, toate rechizita, toate decorurile. Este impresionant. Însă, din păcate, nu aflăm prea multe despre producția cinematografică în general dacă vizităm acest uh, studio. Este important ca profesorii care predau această materie să transmită într-adevăr uh, calitate. Aceasta este una dintre sacinile comisiei noastre și uh, cred că ar fi de ajutor. Mulțumesc. Domnul Kelly. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să vă spun că este o mare plăcere să fiu aici în această dimineață și să ascult uh, optimismul care vine din partea paneliștilor noștri, mai ales din partea domnului Wenders, care este cunoscut pentru acest lucru și a adus o contribuție extraordinară societății și cinematografiei în general. Am fost impresionat mai ales de ideea unui vis european care seamănă cu visul american ca structură. Într-adevăr, un lucru însă aș vrea să spun și să vă pun o întrebare în acest domeniu. Visul american este mult mai ușor de creat pentru că ai nevoie de uh, un guvern, o singură limbă. Noi avem 27 de state membre, aproape tot atâtea limbi și suntem parte din Uniunea Europeană. Întrebarea este așadar dacă avem spațiu aici pentru o Uh, mai multe subtitrare sau mai multe voice-over-uri, mai multă sincronizare, pentru că cred că aceasta este o problemă extraordinară care ne-a creat foarte multe probleme până acum. De asemenea, și accentele au fost o, o problemă și poate că am putea prin finanțare să contribuim la această problemă. În orice caz, este foarte important ce ne-a spus, este încurajator și văd că multă lume vorbește despre visul european mai degrabă ar fi bine să vorbim despre visul american decât despre coșmarul și strigătul european, un joc de cuvinte în engleză. Aș vrea de asemenea să spun că ceea ce a spus despre festivaluri este foarte important și este ceva pe care am vrea și noi să-l preluăm și să încercăm să ne aducem contribuția. Aș vrea însă să mai vorbim și despre premiul Lux, cum am putea să-l facem mai vizibil, pentru că este un factor foarte important la nivel european. Și poate că începând cu premiul Lux am putea tocmai să începem de la un proiect de sincronizare, dacă este util. În final aș dori să spun că um, sunt mai mulți studenți în această dimineață aici în sală și cred că pentru ei este foarte încurajator să vadă persoane ca dumneavoastră care subliniază cât de important sunt oamenii tineri la ora actuală și ei sunt aici prin, uh, cu ajutorul unor politicieni tineri care sunt și ei de asemenea printre noi. Mulțumesc și pentru că au venit. Da, mulțumesc. Mulțumesc tuturor studenților irlandezi și tuturor celorlalți studenți care sunt acum în sală. Domnul Bago este ultimul care ia cuvântul, vă rog elnök asszony, fantasztikus. Mulțumesc, doamnă președinte. Este într-adevăr un sentiment foarte plăcut să ascult această dezbatere. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că ați organizat acest eveniment important. Pentru că acesta umple oarecum un gol enorm. Mă întreb dacă o dezbatere de atâta amploare a mai fost organizată de curând în Parlamentul European. Contribuția domnului Boris mi-a vorbit din inimă. Uh, aceasta poate că și din datorită prieteniei între polonezilor și maghiari, polonezi și maghiari și poate pentru că eu am lucrat uh, în autoritatea regională a circumscripției mele mai mult timp uh, în trecut, să abordăm problema dintr-o perspectivă practică. Nu aș vrea să facem politica struțului, ci aș vrea să avem o abordare pragmatică. Și anume, ceea ce vedem acum este că arta este întotdeauna cea care pierde prima atunci când este comparată, de exemplu, cu economia sau în concurență cu uh, businessul. De aceea n-ar trebui să ne pară rău neapărat doar de uh, producătorii de filme europeni, ci ar trebui să ne gândim și la un proverb maghiar, zic eu, care spune că nu există decât o diferență între geniu și nebun în cultură, și anume, că, și anume succesul. Și dacă ne gândim în uh, termen de succes, ne gândim la Avatar, la filmele în 3D și totul de la Războiul Stelelor încoace și știm că, de fapt, Videoul este deja pe cale de dispariție. Suntem în 2010 acum. Cei mai importanți producători de la uh, Hollywood și um, unii dintre ei chiar de origine maghiară care vin uh, la noi în țară în mod regulat, au discutat cu noi și eu am discutat cu unul dintre ei și ne-a spus că filmul european trăiește și este mai bun și diferit față de uh, celelalte tipologii de cinematografie. Acesta este într-adevăr patrimoniul cultural și trebuie să încercăm să reactivăm, revigorăm acest uh, cinematograf european. Trebuie să fim pionieri și vreau să mă refer la setul anterior de întrebări. Totul depinde de bani, de fonduri și de marketing ținând cont de bugetele de la Hollywood, uh, bineînțeles că ne dăm seama că acestea sunt mai mari decât um, PIB-ul unei națiuni care depinde de exportul de banane. Bineînțeles că nu întotdeauna găsim metodele de marketing cele mai bune și, din păcate, de aceea unii oameni nu află despre valorile culturale pe care le împart cu germani, cu francezi, cu uh, italieni, care sunt producători de filme și toate acestea rămân, practic, din păcate, neexploatate. Prin muzică, prin alte domenii se obțin mai multe informații despre cultura altora momentan. Eu aș propune de aceea să intrăm în lumina rampei cu această strategie și să găsim o soluție și pentru finanțare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune doamna Pac. Acum o să le dau uh, celor doi paneliști și altora eventual cuvântul pentru ca să răspundă la acest set de întrebări sau uh, la părerile exprimate. Doriți să spuneți ceva? Domnule Gote? Domnule Gosetti? Sau vă simțiți doar confirmat? Je pense que vous avez tout très bien dit. C'est un Cred că cu toții s-au exprimat într-un mod uh, foarte pozitiv. Într-adevăr, încercăm să facem aici o reflexie comună, însă cred că ar fi bine să subliniem și mai mult importanța implicării Parlamentului European în proiecte precum 27 uh, Times Cinema. După mine, acest lucru este crucial pentru că demonstrează că se poate face și dă niște semnale concrete ale unei strategii concrete care poate să fie implementată și care poate schimba cu adevărat atitudinea tineretului. Pentru că la tineret trebuie să-i faci față. Mulțumesc! Français maintenant. <laughs> Moi, je pense que euh, après la discussion d'aujourd'hui, mais Doamna Ecăl, eu cred că după discuția de astăzi foarte multe s-au lămurit dar aș vrea să mai subliniez importanța festivalurilor. Se organizează tot mai multe festivaluri. Eu îmi petrec vacanța într-o regiune franceză, Normandia, și acolo există un număr incredibil de mici festivaluri, inclusiv un mic festival al filmului european, care este foarte frecventat în fiecare an. Vin tot mai mulți tineri. Mi se pare că acest lucru este absolut extraordinar. Deci aș vrea să insist pe rolul festivalurilor în Europa. Mulțumesc! o secundă. că aș żeby odpowiedzieć na te pytania. Uh, da. Ca să răspund la întrebarea despre traducere Desigur că în Europa și în majoritatea țărilor avem subtitrare. Mai există și voice-over sau dublare, dar cred că nici distribuitorii și nici uh, festivalurile în sine nu uh, se confruntă cu probleme financiare de acest gen. Există programul media, există bani pentru subtitrări și dublări. Și în plus, festivalurile se pot prevala de programul media, pot utiliza fondurile pentru a finanța traducerea. Dar să revin la festivaluri. Se organizează tot mai multe, e drept. Și pentru foarte multe filme, festivalul este singura posibilitate de afișare. Este singurul debușeu. După cum am spus mai devreme, multe dintre titluri nici măcar nu ajung în sala de cinema. Și revenind la festivalul de uh, film uh, american pe care l-am organizat și care s-a terminat uh, de curând în Wroclaw, cred că uh, în mod paradoxal, atunci când uh, tinerii vin să vadă un film american, este mai ușor să îi atragi în sală. Deși, uh, paradoxal, cred că pe viitor uh, vor viziona și mai multe filme europene, deci nu văd neapărat o incontabilitate. Domnule Gutec, aș vrea să vă fac o sugestie. De ce nu organizați un festival pentru filmele europene care nu au rulat în săli și nu doar pentru filmele americane? Nu credeți că ar fi o idee bună? Răspuns scurt, vă rog. Domnul Gutec. Desigur, eu organizez uh, un astfel de festival la Wroclaw în vară, în luna iulie, și atunci am arătat 70% uh, filme europene, conform cerințelor programului media. Deci 70% din filmele care au rulat sunt europene. Iar în acest an am avut 122.000 de spectatori. Acesta este răspunsul dumneavoastră. Domnule Venters, în ce privește uh, limba, cred că digitalizarea sălilor de cinema face ca utilizarea limbii să fie mult mai ușoară. Pentru că poți avea uh, subtitrări pe un ecran sau uh, poți avea limba originală pe un altul. Se, pot, uh, avea, se poate face legea într-o multitudine de limbi de subtitrare, poți face un simplu click și ți se afișează. Deci trebuie să facem eforturi pentru a păstra, a conserva toate limbile. Italiana se mai folosește din când în când da, și știu că în Italia majoritatea filmelor sunt dublate. În uh, Franța se revine la dublare, dar știu știu că pentru filme germane, cum sunt cele ale mele, 50% sunt dublate, altele subtitrate. Astăzi chiar și în orașele provincie se acceptă subtitrările. Deci cred că dacă vrem să promovăm subtitrările, trebuie să educăm mai mult publicul. Noi suntem pentru subtitrare și aceasta este una dintre politica pe care ar trebui să o încurajăm odată cu digitalizarea. Aș mai vrea să spun un ultim lucru. În ce privește Academia Europeană de Film, noi existăm cu singurul și unicul scop de a promova și de a celebra cinematograful european. Peste șase săptămâni vom fi în Italia, vom promova acolo filme, vom călători în alte țări europene, dar în orice caz, um, ceremonia de decernare de acolo va fi arătată în toate țările europene. Și am reușit să obținem acest lucru cu foarte puține mijloace. Academia este finanțată în principal de municipalitatea Berlinului și mai primim donații și din alte surse. Cred că această academie a contribuit uh, imens la promovarea cinematografului european. Dacă aveți ocazia să vedeți uh, ceremonia în țara dumneavoastră, pe orice canal uh, vă veți afla, um, vă rog să o faceți. Vă invit să o faceți și uh, toți cei care puteți veni la Tallinn, sunteți așteptați cu mare drag. Mulțumim, mulțumim Vin Wenders. Acum am să-i dau cuvântul pentru o scurtă intervenție, reprezentantului uh, președinției belgiene. Vă rog să vă limitați la, la o intervenție, deși sunt mai mulți reprezentanți. Domnule Blanchard, aș fi preferat să-i dau cuvântul doamnei, dar ea e de la educație, nu de la cultură. O să vă dau prioritate. Deci, uh, vă rog să vorbiți și să includeți eventual și teme de educație. 5 minute. Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumim uh, pentru că ne-ați invitat la această audiere foarte interesantă. În ceea ce mă privește, vă mulțumesc uh, pentru faptul că mi-ați permis să întâlnesc rezetorul unui film care m-a marcat mult în anii 80. Voi da imediat cuvântul colegei mele, Jean Boafo, care vă va vorbi puțin despre ce s-a făcut în cadrul președinției la o întâlnire informală a ministrilor care a avut loc uh, aici în uh, luna octombrie și eu vă voi vorbi, voi spune mai multe despre programul formal al președinției și ce se va discuta la Consiliu în noiembrie, foarte pe scurt. Mă Herr nu pot să-i dau cuvântul, îmi pare rău, domnule ministru. Nu pot să vă dau, nici dumneavoastră nu puteți să-i dați cuvântul. Nu aveți mai mult timp, fie vorbească și acum colega dumneavoastră și atunci cam asta a fost, sau vorbiți dumneavoastră și dumneavoastră nu mai vorbește. Deci vă rog, doamnă ministru, atunci dumneavoastră. Ok, nu, no, no, no, très brièvement, donc... Euh, Foarte pe scurt, o prioritate politică a președinției noastre a fost sprijinul public acordat cinematografului. În iulie am organizat un colocviu și apoi în octombrie a avut loc o întâlnire informală a ministrilor pentru a reafirma importanța sprijinului public acordat cinematografiei, pentru că fără sprijin uh, din sectorul public cred că nu ar putea exista cinematograful european și am avut ocazia să discutăm despre uh, comunicarea privind cinematograful uh, pe tema ajutoarelor de stat uh, la nivel european și am insistat asupra faptului că sprijinul public nu trebuie să se adreseze doar producției cinematografice, ci tuturor uh, etapelor din acest lanț al producției și difuzării producției cinematografice în legătură cu ce se va întâmpla la Consiliul pentru Educație, Tineret și Cultură din uh, luna viitoare, de luna viitoare. Am uh, făcut două propuneri de concluzii uh, în fază cu discuțiile din această dimineață de altfel. O primă, un prim set de concluzii privind patrimoniul cinematografic, provocarea erei numerice, digitale. Am, am insistat asupra faptului că e nevoie să conservăm acest patrimoniu um, și să dăm accesul uh, să oferim acces la acest patrimoniu cinematografic și statele membre trebuie să poată să dezvolte politici în domeniul patrimoniului cinematografic care să facă parte din politici generale în domeniul cinematografiei. Cunoașterea patrimoniului este un element esențial în înțelegerea cinematografului și în educația în domeniul cinematografiei. Nu putem vorbi despre cinematograful actual fără a cunoaște trecutul, fără să cunoaștem realismul italian din anii 50 sau noul val din uh, Franța și așa mai departe. Un al doilea proiect de concluzii se va consacra după o um, comunicare a Comisiei uh, pe digitalizarea sălilor uh, de cinematograf. Și Așteptăm cu interes comunicarea Comisiei și programul de acțiune pe care probabil Comisia vi-l va prezenta și insistăm asupra faptului că această tranziție înspre cinematograful digital este urgentă, foarte necesară și statele membre trebuie să dezvolte politici naționale de sprijin pentru mm, a, a uh, facilita această tranziție pentru a nu se crea o factură numerică, fac, pentru că trebuie să evităm dispariția unor săli care nu sunt de tip multiplex. Deci, iată care ar fi principalele proiecte de, care ar fi principalele concluzii din cele două proiecte de concluzii care vor fi prezentate la Consiliul de pe 19 noiembrie. În ceea ce privește educația în domeniul media, în comunitatea franceză din Belgia există o tradiție de educație în domeniul mass media. Există un decret chiar privind educația în domeniul media și există și un Consiliu Superior, superior al Educației în domeniul media și acest Consiliu organizează aici, la Parlamentul European, pe 2 și 3 decembrie, un colocviu cu titlul Educația în domeniul media pentru toți, reunind de toți actorii eh, implicați în acest domeniu al educației în domeniul media, și obligația, obiectivul este o declarație de la Bruxelles privind educația în domeniul mediei, de lung, media de-a lungul întregii vieți. Ideea este că această educație nu trebuie să se adreseze strict tinerilor, ci și adulților. Deci insistăm mult asupra acestui concept al educației permanente de-a lungul întregii vieți în acest domeniu. Colocviul deci va avea loc pe 2 și 3 decembrie la Parlamentul European. Doresc uh, să mai insist asupra unui element despre care s-a vorbi, vorbit mult, e vorba de coproducții și diversitatea culturală. Cred că nu ar exista cinematografie europeană fără coproducții, fără bogăția, um, diversitatea oferită de coproducții. Acest lucru este foarte valabil pentru țări mai mici, cum este Belgia, care capacitate, um, a cărei capacitate de producție este mai scăzută. Fără coproducții nu am putea, practic, uh, produce opere cinematografice. Iată ce am avut de spus. Mulțumesc! Vă mulțumim! Ehm, ne bucurăm de faptul că ne-ați informat eh, de acest eveniment, eh, conferință pe care o organizați la începutul lunii decembrie, pentru că nu știam despre acesta. Vom încerca să eh, participăm. Îmi cer scuze colegei dumneavoastră că nu îi pot da cuvântul, dar cred că dumneavoastră ați spus și ce dorea să spună colega dumneavoastră și sunt convinsă că dânsa se va bate la Coreper pentru a vă apăra ideile. Vă mulțumesc! Exact. A fost bine că ați spus lucrurile așa și dacă veți și face așa, atunci suntem siguri că avem un partener util în dumneavoastră. Și acum, în final, comisia, doamna Siver. Vă rog. Silva. Doamna Silva, mă scuzați, aveți cuvântul. Yeah. I've succeeded. Thank you very much, Mrs. Pack. Mulțumesc, doamnă Pack, am reușit să aprim microfonul. Aș dori să mulțumesc în primul rând Parlamentului European și mai ales doamnei Pack pentru că a organizat acest eveniment important și pentru interesul uh, pe care îl arată față de cinematograf, uh, cinematografie și eu sunt pasionată de această artă și știu că multe lume în Parlament este de aceeași părere. Progresul important care s-a făcut cu proiectul Lux și ideea de a extinde Popularitatea acestui proiect în Europa demonstrează acest lucru. Sunt aici împreună cu multă lume din partea direcției media și cred că vom uh, merge cu o, acasă cu o paletă de idei noi uh, și lucruri interesante pe care vom trebui după aceea să le explorăm, având în vedere noul program media. Am notat cu interes un subiect care s-a repetat de mai multe ori, și anume folosirea fondurilor structurale ca fiind uh, doar unul dintre subiectele care s-au menționat astăzi. Cinematografia este o artă unică, este o artă, este o industrie și este legată puternic de identitatea noastră, de, cu imaginile și poveștile sale, dar este, și acest lucru nu ar trebui să fie uitat, uh, și un sector important care dă de muncă la multă lume și care folosește din ce în ce mai mult uh, noile tehnologii și tehnologii din ce în ce mai moderne. Am vorbit astăzi despre era digitală și este adevărat. Aceasta este o șansă enormă, dar este în același timp și o amenințare sau o provocare, cum vrem să o vedem, uh, în faptul că revoluția digitală este ca 100 de ani de revoluția anterioară, pentru că înseamnă culoare alb-negru mut, dar și sunet înseamnă ca o trecere de la zero la foarte, da, 100. Este într-adevăr o mare schimbare. Am fost responsabilă nu numai pentru programul media, dar și pentru uh, conștientizarea și uh, educația în domeniul cinematografiei și mă bucur uh, entuziasmul pe care l-au întâlnit ideile lui Wim Wenders. Mă bucur că după ce 5 ani am lucrat în acest subiect, am început să discutăm chiar la un nivel politic despre el și vom încerca să integrăm în noul program media toate aceste aspecte, ținând cont mai mult de public, poate că aceasta este o dimensiune care lipsește în momentul de față din programul actual, pe lângă activitățile de succes în domeniul festivalurilor pe care le susținem, sunt cam 100 în Europa. Nu doresc să vă monopolizez prea mult timp, dar vreau să vă cer sprijinul dumneavoastră, Parlamentului European. Sperăm să lucrăm uh, foarte îndeaproape cu dumneavoastră, atât în consultările publice, unde încurajez pe toată lumea să participe, dar și în ceea ce cred eu că va fi o luptă lungă pentru ca cinematograful să primească fondurile de care are necesară, are nevoie și pentru a putea include aceste noi uh, dimensiuni și a face față competiției. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Silva. Avem un președinte al Comisiei care este foarte devotat uh, și angajat uh, și apreciază munca lui Wim Wenders, care a înțeles și care în doamna Vasiliu, doamna comisar, pe cineva care merge în aceeași linie cu noi dar e nevoie și de ceilalți, bineînțeles, pentru a promova aceste idei. Mulțumesc tuturor, încă o dată, tuturor celor care au contribuit la această dezbatere, mulțumesc paneliștilor și colegilor care au luat cuvântul, mulțumesc Consiliului, mulțumesc Comisiei și vreau să mai spun doar 3-4 fraze la sfârșit. Wim Wenders spune că trebuie să credem în puterea imaginației noastre și trebuie să facem totul pentru ca diversitatea culturală pe care o avem, să, care este un lux, să fie celebrată, să fim bucuroși că o avem. Iar această diversitate trebuie să devină, vie, să devină puternică, să trăiască și să putem să arătăm filmele uh, noastre de care vorbim și copiilor noștri care să le studieze și la școală. Avem un program care se numește Comenius, în cadrul programului Comenius, această temă poate foarte bine să fie abordată. În noul program Comenius, dacă ne urmează și comisia, vom avea și un program Comenius Teacher, pentru că nu putem să motivăm copiii dacă nu am motivat în primul rând și am ajutat profesorii să înțeleagă ce mijloc important este filmul. Permiteți-mi atunci să spun că tocmai cu uh, premiul Lux, care este oarecum bebelușul Parlamentului nostru, trebuie să facem mai multă senzație. Acest uh, premiu ne dă posibilitatea să mergem în școli. Eu mă duc cu câștigătorii premiului, de exemplu anul acesta cu cele trei filme care sunt prezentate și aici, în școli, la licee, pentru că aceste teme din aceste filme sunt atât de interesante de dezbătut și dau colegi, um, elevilor de liceu șansa să înțeleagă, de exemplu, ce înseamnă să trăiești în ilegalitate sau ce înseamnă o, o crimă de onoare trăită de aproape, ce înseamnă asta pentru drama unei familii turce, de exemplu, care este problema lor. Nu este neapărat o chestiune care este ordonată numai de către un mufti, ci este într-adevăr um, um, dramă personală care poate să atragă după sine chiar familii întregi. Și un al treilea film, un film greco-german care arată cum majoritatea se enervează pe, despre ceea ce face minoritatea și în final observă că nu sunt de fapt nici ei diferiți, chiar dacă se uitau la ei de sus. Acestea sunt cele trei filme din acest an și ar fi bine să mergem cu ele în școli. Am constatat că, de fapt, colegii noștri, chiar și cei care nu sunt în Comisia Cult, au înțeles că cu aceste filme se pot atinge oameni. Împreună cu Direcția Comunicare am făcut tot posibilul pentru ca anul acesta, în birourile Parlamentului European din Germania, din Franța și de la Madrid, să nu avem numai uh, broșuri, așa cum a spus domnul Wenders într-o critică foarte puternică, ci să închiriem un cinematograf și să prezentăm aceste trei filme pentru ca oamenii să se apropie de ideea Uniunii Europene, oameni care, în mod normal, nu înțeleg Uniunea Europeană, care cred că noi ne ocupăm doar de etichetarea alimentelor și așa mai departe. Și acesta este foarte important. Iar celelalte posibilități de comunicare prin intermediul filmului sunt extrem de importante și au devenit din ce în ce mai importante în ultimii ani. Și mai vreau să vă spun un ultim lucru. În Parlament avem un aspect important pe care îl discutăm și anume că în Serviciul de Acțiune Externă al Uniunii cultura nu trebuie să se piardă. Prin Serviciul de Acțiune Externă trebuie să folosim ambasadorul culturilor europene către exterior. Și aceasta este din nou o posibilitate, o poartă prin care putem să acționăm. Altfel vom face în orice caz tot posibilul pentru ca programul media și noua etapă a Media Mundus să fie la fel de dotat ca și cel de acum. Ne-ar place să avem un buget mai mare, dar aceasta din nou este competența Consiliului să pună la dispoziție acest, uh, acești bani. Nu este suficient să vorbim. Sunt convinsă că Consiliul, președinția belgiană, nu a obținut doar retorică astăzi, ci sunt sigură că în următorii ani Consiliul va pune la dispoziție bani pentru cultură. Mulțumesc foarte mult pentru idei. Vă promitem că suntem cu toții și vom deveni ambasadori ai culturii, al cinematografiei și puteți să contați pe noi. Și vă mulțumesc încă o dată dumneavoastră, oaspeților noștri. Încheiem acum reuniunea pe 17 noiembrie, este următoarea reuniune. Mulțumesc! forgot. I want to thank especially... Vreau să mulțumesc secretariate, secretariatului nostru, doamna Piasoli și lui Bertrand Petier și tuturor celor care au lucrat pentru premiul Lux. Mulțumesc foarte mult!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 cel